Dear colleagues, may I ask you to... Stimați colegi, vă rog să luați loc. Vă mulțumesc. Aș dori să vă urez bun venit, bun venit tuturor reprezentanților parlamentelor naționale, bun venit tuturor eurodeputaților, bun venit celor doi distinși invitați din partea Comisiei domnul vicepreședinte Valdis Dombrovskis și domnul vicepreședinte Pierre Moscovici. Vă urez tuturor bun venit la această săptămână parlamentară europeană. Aceasta a devenit din ce în ce mai mult un forum extrem de util pentru dezbatere reale între membrii parlamentelor europene, pe de-o parte, membrii Parlamentului European, pe de altă parte, reprezentanții instituțiilor, reprezentanții comisiei și așa mai departe. Cred că este un dialog extrem de important și oportun cu privire la semestrul european. În prima parte a sesiunii vom discuta despre semestrul european, ciclul 2017. După cum știți, săptămâna trecută Consiliul a adoptat un proiect de recomandare privind politicile economice pentru zona euro în baza comisiei inițiale a, propune, a propunerii inițiale a comisiei. S-au făcut câteva modificări în vederea convergenței, iar Consiliul a adoptat aceste modificări. Parlamentul European lucrează și el la raportul privind semestrul european. Domnul Gunnar Höckmark este raportor pe această temă, iar Maria Joao Rodriguez este raportoarea pe um, semestrul european în anul 2016. Situația politică actuală este foarte complexă și de aceea este extrem de util să avem un dialog deschis cu privire la prioritățile politicii economice pentru anul 2017 dar de asemenea trebuie să dezbatem și cum să ajungem la un grad mai înalt de coordonare pe tema politicilor economice între statele membre. Aș dori să îi dau cuvântul copreședintelui, domnul vicepreședinte de la Comisia pentru Ocupare, domnul Claude Roland. Mulțumesc, domnule președinte, nu pot decât să fiu de acord cu cele spuse de dumneavoastră și aș dori să insist asupra unui element extrem de important. Trebuie să putem combina obiectivele economice cu obiectivele sociale. Dacă privim din această perspectivă, trebuie să constatăm, uh, din nefericire, că avem foarte multe dezechilibre la nivel social. 20 de milioane de femei la ora actuală nu au loc de muncă, iar acest lucru trebuie să ne pună mari semne de întrebare. De asemenea, sunt multe alte persoane aflate uh, la risc de sărăcie și nu trebuie să uităm nici de tineri. Percepția cetățenilor europeni se centrează foarte mult pe mizele pe care le implică inegalitățile sociale. Și noi ne dorim să reducem aceste inegalități. De asemenea, dorim să aliniem în sfârșit parametrii economici cu parametrii sociali. Da, intenția domnului Jean-Claude Juncker a fost aceea că această legislatură este o oportunitate să facem din instituțiile europene niște instituții mai responsabile în acest domeniu. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste comentarii. Suntem uh, complet de acord cu ele. Avem nevoie de o coordonare mai bună a politicilor economice cu cele sociale. Iar acum aș dori să începem întâlnirea noastră, dar uh, pentru început aș dori să vă spun câteva lucruri uh, administrative. Vom încerca să dăm cuvântul cât mai multor membri cu putință aveți la dispoziție cartele de timp de vorbire. Cu ajutorul acestora puteți uh, indica cine dorește să ia cuvântul. Vă rog să completați acea cartelă și să o predați ușierilor, iar acest lucru se aplică atât membrilor parlamentelor naționale cât și eurodeputaților. În general, Vom încerca să folosim următoarea formulă. Doi parlamentari naționali urmați de un eurodeputat și așa mai departe. Bineînțeles, va trebui să ne și adaptăm în funcție de cum se desfășoară lucrurile. Scopul este să avem o dezbatere nu prea formală, dar cu adevărat deschisă, liberă. Vom încerca să ne concentrăm pe chestiunile de substanță. Pentru început, aș dori să-i dau cuvântul domnului vicepreședinte al Comisiei, Valdis Dombrovskis. Domnule președinte, onorabili membri ai parlamentelor, este o plăcere pentru mine să fiu aici astăzi și să văd că atât de multă lume este interesată de Săptămâna Parlamentară Europeană. De-a lungul anilor, noi ne-am consolidat sistemul de guvernanță economică. În termen general, constat mai multe tendințe relevante mai ales în acest an. În primul rând, trebuie să recunoaștem nevoia pentru o recuperare economică în beneficiul tuturor, mai ales în beneficiul persoanelor dezavantajate. Anul acesta trebuie să ne concentrăm pe corectitudine și pe um, aspectele sociale ale pieței unice. În al doilea rând, trebuie să creștem conștientizarea cu privire la aceste probleme economice și sociale, iar în al treilea rând trebuie să consolidăm dialogul social în procesul de elaborare de politici, la toate nivelurile. Contăm și pe uh, informațiile de la dumneavoastră în acest uh, proces, iar această săptămână parlamentară este esențială ca să auzim ce aveți de spus. Care este fondul? Avem la ora actuală o recuperare economică moderată, destul de rezistentă în ciuda creșterii incertitudinilor. PIB-ul Europei este într-o poziție mai bună decât înainte de criză și în toate țările Europei se prognozează creștere. Deficitul public pentru zona euro este prognozat să scadă de la 1,8% din PIB anul trecut la 1,5% din PIB anul acesta. Dacă nu se mai au alte măsuri politice, va rămâne la acest nivel și în anul 2018, de 1,5. Proporția de, de datorie la PIB va scădea de la 91 aproximativ la 81 în 2018. Dacă toate statele membre vor uh, îndeplini cu succes uh, obligațiile pe care și le-au asumat cu privire la excesul, cu privire la deficit, ne așteptăm ca doar, doar două state să rămână în anul respectiv, 2018, în procedura de uh, deficit de buget. Dorim să ne concentrăm pe investiții, reforme structurale și pe politici fiscale responsabile. Investițiile crescute vor avea un beneficiu foarte mare pe termen scurt și ne vor uh, da um, prognoze foarte bune pe termen mediu și lung. Creșterea productivității va, va duce la creșterea venitului. De asemenea, în continuare avem nevoie de politici fiscale responsabile. Nu avem dezvoltare economică durabilă fără astfel de politici uh, responsabile. Parlamentul European, Comisia și Consiliul au semnat o declarație comună cu privire la prioritățile legislative pentru anul 2017 și sprijină aceste chestiuni pe care le-am menționat eu. Aș dori să mulțumesc Parlamentul European și eurodeputaților care au fost implicați în realizarea rapoartelor din proprie inițiativă și aștept să vedem care sunt evenimentele de la sesiunea plenară de peste două săptămâni. De asemenea, noi dorim să putem discuta dintr-o etapă timpurie provocările cu care ne-am putea confrunta, în așa fel încât să facem recomandări specifice pe țara adecvate. Ecofin a adoptat săptămâna trecută chestiune în acest sens. Dorim să prioritizăm reforme în așa fel încât să crească productivitatea, în așa fel încât să eliminăm prag, barierele în cadrul investițiilor și în cadrul creării de locuri de muncă. E nevoie de un echilibru între politicile sociale în așa fel încât să încurajăm creșterea. Dorim să continuăm eforturile să completăm Uniunea Bancară, partajarea de riscuri și, de asemenea, dorim să ajungem într-o etapă mai bună în ceea ce privește Uniunea Economică și Monetară. Avem așadar foarte multe provocări. Există dezechilibre macroeconomice care cresc de-a lungul timpului. Și constatăm la ora actuală că aceste probleme încep să-și găsească soluții. Însă, totuși, datoria publică în multe state este periculos de mare. Ajustările în etapa actuală ajung pe fază de final, însă totuși multe țări au surplusuri de cont curent mari. Să nu uităm și de provocările sociale. Ocuparea forței de muncă și situația socială se îmbunătățește încetul cu încetul. Statele membre au realizat reforme importante în anii care au trecut în ceea ce privește pensiile, în ceea ce privește șomajul pe termen lung, segmentarea pieței din muncă și uh, impozitarea muncii. Cum putem îmbunătăți situația totuși și mai mult? Cum putem încuraja convergența? Ei bine, toate aceste lucruri fac parte din discuția care încă se desfășoară uh, pe tema pilonului social european și va veni cu o propunere în această primăvară. Semestrul european trece acum în etapa de uh, recomandări de la țară la țară. În februarie, Comisia va publica rapoartele pe țară pentru cele 27 de state membre. 27. Ce înseamnă acest lucru? Singura excepție este Grecia. Acolo avem o monitorizare specială. În ceea ce privește recomandările de anul trecut, am avut în toate statele membre uh, progrese limitate până la medii dar trebuie să îmbunătățim gradul de punere în aplicare la toate nivelurile de decizie politică. Bineînțeles, parlamentele naționale au un rol crucial de jucat aici. Ele trebuie să ajute statele membre, adică ca să ajute statele membre în eforturile de punere în aplicare, Comisia a pus la punct câteva instrumente de sprijin. Sper că Parlamentul European și Consiliul vor adopta aceste instrumente fără întârziere. Noi vom încerca să folosim la maxim dialogul consolidat cu statele membre la toate nivelurile. Eu însumi am fost în 34 de vizite privind semestrul european în ultimele săptămâni și voi merge și în Danemarca în această săptămână. Aceste vizite sunt indispensabile în așa fel încât noi să avem o imagine foarte clară asupra provocărilor cu care se confruntă statele membre și să înțelegem care sunt ideile politice pentru uh, acele state membre ca să rezolve problemele. Pe aceste chestiuni ne vom concentra și în această săptămână. Sper și aștept să aud ce uh, gânduri aveți. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim foarte mult uh, vicepreședintelui Dombrovskis. Dăm acum cuvântul domnului Pierre Moscovici. Mulțumesc, uh, doamnă și domnilor uh, eurodeputați. Uh, vă mulțumesc mai întâi pentru că m-ați invitat aici, alături de Valdis Dombrovskis, în această săptămână parlamentară 2017, care pentru mine este un eveniment important la început de an, pentru că ne permite un schimb de opinii cu parlamentarii din Europa. Parlamentele naționale în Europa joacă un rol important în ce privește guvernanța economică europeană. Prin urmare, ca și Valdis, mă vor referi și eu la mizele acestui an. Mai sunt câteva săptămâni până intră în faza sa specifică semestrul european pentru fiecare țară în parte. La sfârșitul lui februarie, știți, uh, Uh, vom avea de face cu niște recomandări specifice uh, pentru fiecare țară care vor fi finalizate în uh, toamnă. Contextul economic a evoluat de la publicarea pachetului pentru toamnă. Aș dori să resituez așadar următoarea etapă a semestrului european în acest nou context. În 2017 vom asista practic la cel de-al cincilea an de redresare economică, uh, ceea ce este uh, bine. Efectele deprecierii euro uh, se șterg. Avem deci motive să ne gândim la creștere durabilă. Însă cu 1,75% creștere, totuși putem constata că această creștere este modestă mai sunt niște rezultate pe care le așteaptă de la noi cetățenii uh, europeni. Se pare însă că consecințele crizei încă mai afectează potențialul de creștere. Uh, șomajul ne îngrijorează, deși situația pare să se uh, îmbunătățească. Iar rămâne însă una preocupantă pentru anumite state membre ale Uniunii Europene. Obiectivul nostru ar fi să păstrăm și deficitele sub 2%, însă totul ține de cererea la nivel intern și uh, de uh, ce se întâmplă în statele membre cu nivelul îndatorării, uh, cu echilibrul dintre sectorul public și sectorul privat. Rentabilitatea activităților noastre economice însă este destul de slabă perspectivele economice totuși se înscriu într-un mediu de risc uh, crescut. Ne aflăm într-un uh, context de inegalitate în uh, creștere, cu reacții vis-a-vis -vis de elitele europene, elitele politice, pentru că cetățenii așteaptă de la noi anumite măsuri. Cu toții trebuie să ne înțelegem care uh, ne e poziția în uh, contextul uh, globalizării și să ne gândim că poate anumite reforme tradiționale pot să aibă un efect negativ asupra aspectelor economice. De exemplu, rezultatul referendului britanic Brexit a sporit incertitudinea, a sporit și riscul politic și economic european și a destabilizat puțin zona euro. însă britanicii deocamdată au rezistat bine consecințelor imediate ale acestui uh, referendum. Dar nu putem să fim foarte optimiști în ceea ce privește impactul acestui referendum pe termen mediu sau uh, lung. Probabil că doar s-au uh, întârziat puțin efectele. E clar că avem de-a face cu anumite incertitudine, iar de asemenea politicile viitoare administrației uh, uh, americane uh, ne pun pe gânduri. Poate vom asista la inițiative naționaliste, la un anume protecționism, care ar putea să aibă consecințe, de exemplu, asupra inflației sau asupra ratei dobânzilor. Per ansamblu, poate și asupra aspectelor noastre politice. Europa trebuie să-și sporească rezistența pentru a face față incertitudinilor. Dacă ne gândim puțin la o creștere economică încă fragilă, Comisia Europeană a cerut statelor să își accelereze eforturile, eforturile mai ales uh, pentru a putea relansa investițiile, cum a spus și uh, Valdis, pentru a putea susține cererea pe termen mediu și pentru a uh, relansa potențialul de creștere pe termen uh, mediu. Încercăm să eliberăm și potențialul pe care îl uh, dețin investițiile, să-l folosim. ne interesează productivitatea și apoi să avem politici uh, economice și bugetare uh, responsabile, bine dozate și știți că am pledat pentru o orientare uh, globală, pozitivă în Europa. Toate acestea pentru a relansa creșterea. Politicile care susțin creșterea există deja, însă se bazează prea mult pe politica monetară. Politica monetară este uh, uh, un uh, lucru extraordinar pentru Uniunea Europeană, însă nu poate rezolva chiar orice fel de problemă. Avem și un risc de a ne atinge uh, limitele uh, în ceea ce privește această creștere uh, modestă, dar politica bugetară uh, de aceea trebuie să uh, existe și să funcționeze bine. Această politică solicită practic o uh, uh, acțiune mai dinamică, respectarea pactului uh, de creștere și stabilitate, evitarea unor efecte agregate ale politicilor fiscale naționale și așa mai departe. Noi credem că Banca Centrală Europeană nu trebuie să-și asume ea singură însă toate eforturile în acest sens. E clar că asistăm până la urmă la o distribuție dezechilibrată a fondurilor între statele membre ale Uniunii Europene, ori asta dăunează interesul economic general al uh, Europei. Dacă nu corectăm situația, ea s-ar putea agrava. Cei care uh, ar putea să folosească așa cum trebuie uh, politica bugetară nu sunt dornici să o facă, astfel încât beneficiarii unei astfel de uh, politici nu pot să obțină ceea ce ar putea altfel de pe urma unei astfel de politici. Până la urmă și calitatea finanțelor publice, prioritatea dată investițiilor, reformele care vizează rentabilitatea pe termen mediu a investițiilor sunt elemente importante de luat în calcul. Cât privește alte aspecte care țin de portofoliul meu, ei bine, aș dori să spun că în ceea ce privește uh, provocările uh, pe care le avem în față, uh, politica fiscală ar trebui să reușească să ne ajute să facem față acestor provocări. Sunt persoane însă sau întreprinderi binecunoscute care refuză să-și plătească taxele Uh, câtă vreme ne-ar trebui să facem totuși uh, niște eforturi pentru a reduce deficitul uh, bugetar. Semestrul european va evolua înspre o fiscalitate justă și eficace care să nască încrederea cetățenilor chiar dacă mai există niște mize importante pe care trebuie să le luăm în calcul. Important este să existe justiție fiscală și eficacitate sporită. Mai sunt câteva elemente uh, strâns legate unele de celelalte. De exemplu, fiscalitatea trebuie să susțină ocuparea câtă vreme uh, susține și egalitatea socială. Fiscalitatea trebuie să susțină investiția, dar uh, mecanismele fiscale cu stimulente ar trebui să încurajeze cercetarea și dezvoltarea va trebui să facem astfel încât să putem facilita accesul întreprinderilor uh, la uh, finanțare, cum se întâmplă, de exemplu, și în uh, Franța. Trebuie să luptăm cu frauda fiscală, cu evitarea plății taxelor și așa mai departe. Inițiativele franceze completează inițiativele europene pentru a se asigura că se plătește impozitul acolo unde se obține profitul, în țara de obținerea profitului. Eu trebuie să spun că multinaționalele trebuie să plătească o cotă corectă din impozit acolo unde își obțin profiturile. Putem însă reflecta într-o manieră globală la fiscalitatea veniturilor, la uh, întreaga schemă uh, a uh, sistemului fiscal. Asta câtă vreme sunt oameni amenințați de sărăcie, cu inegalități la care asistăm zi de zi din ce în ce mai adânci. Trebuie să existe o bună redistribuire a veniturilor uh, în sistemele noastre fiscale. Dar pentru asta avem nevoie de venituri uh, uh, suficiente, bine colectate, pentru ca apoi să împărțim corect și echitabil sarcina fiscală între contribuabili. O astfel de politică ar fi și una mai uh, inclusivă, care se pune accent uh, pe uh, integrare, pe aspecte economice privite împreună cu aspectele sociale. Oricum, în legătură cu toate aceste aspecte, suntem gata să purtăm un dialog cu dumneavoastră. Mulțumesc. Domnul președinte, mulțumim. Acum îi dam cuvântul lui Gunnar Höckmar, raportor al Parlamentului European pentru acest an pentru semestrul uh, european. Aveți 5 uh, minute la dispoziție, domnule uh, Gunmar. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc prietenilor din comisie. Come to all colleagues from national parliaments. Um, I, think it's easy to agree with the um, commission on two sunt de acord cu Comisia în legătură cu două aspecte esențiale, și anume că asistăm la o redresare economică. Apoi, al doilea aspect, la fel de important, că această redresare este prea lentă. Este o redresare înceată și cred că cu toții putem să fim de acord uh, asupra acestui uh, aspect. Cu toții putem să fim de acord că, în ciuda um, um, ocupării sporite, uh, șomajul încă este mult prea ridicat și redresarea este înceată. Important este că amândoi comisarii noștri s-au referit la acest uh, subiect. Adică creșterea la care asistăm noi astăzi este uh, mai întâi uh, bazată pe o politică monetară unică care nu poate fi durabilă pentru o perioadă prea lungă de timp. Ori asta subliniază nevoia de a folosi toate celelalte instrumente existente în politica economică. Apoi, un alt aspect presupune că caracterul economiei europene uh, presupune că uh, redresarea, deși este mai bună în anumite state decât în altele, încă nu este suficientă încă mai există deficite mult prea mari în anumite state. Ori aceasta este o problemă în ceea ce privește atragerea de investiții și uh, crearea uh, unei certitudini politice și economice necesare pentru atragerea de investiții. Important este să subliniem că uh, dacă dezvoltarea agregată a economiei europene pare să fie destul de bună, deși cu slăbiciunile pe care le-am subliniat, lucrurile diferă foarte mult de la un stat membru la altul. Cred că este foarte important uh, să analizăm nivelul agregat uh, uh, al economiei, dar la fel de important este să analizăm puțin economiile statelor membre, fiecare în parte. Atunci când îți ții capul în cuptor și picioarele în frigider, temperatura corpului ți este constantă, dar asta nu face bine nici capului, nici picioarelor. Așadar, fiecare stat membru ar trebui să aibă, de fapt, o politică economică care să contribuie la binele general uh, european și care să permită sporirea șanselor de prosperitate. Așa cum a spus și domnii comisari, uh, este important să analizăm și uh, riscurile cu care ne confruntăm și metodele de protecție. Economia europeană este una globalizată, depinde foarte mult de exporturi. Și aș dori să spun uh, oamenilor precum domnul uh, Trump uh, că exporturile presupun importuri, așa cum importurile presupun exporturi. Dacă nu le faci pe amândouă, nu te alegi cu nimic. Asta, firește, ar putea afecta nu doar economia americană, ci și economia uh, europeană, pentru că suntem uh, în centrul unei, uh, unui spațiu în care am dezvoltat foarte mult uh, comerțul și ar fi în beneficiul nostru uh, și al uh, dezvoltării economice uh, globale să uh, putem uh, să uh, recunoaștem aceste realități și să facem față riscurilor împreună. Domnul comisar Moscovici uh, s-a uh, referit la uh, taxe și aici trebuie subliniat un aspect E corect că uh, încercăm să ne luptăm cu cei care nu uh, plătesc uh, taxe. E adevărat că trebuie să obținem venituri fiscale din taxe într-o mai mare măsură în Europa. Astfel putem să oferim sprijin companiilor emergente și noilor locuri de muncă. Însă avem până la urmă o problemă. Uh, taxele în Europa sunt cu 10-15% mai uh, ridicate decât în alte zone ale lumii cu care noi suntem în uh, competiție. Prin urmare, sunt niște decizii de luat pe termen lung. Am fost raportor pentru studiul cu privire la creștere anuală și în acest context aș dori să fac cinci observații. Țările noastre sunt diferite unele de celelalte, însă dacă facem lucrurile așa cum trebuie, putem vedea că obținem o redresare mai rapidă și o dezvoltare mai bună uh, a sectorului locurilor de muncă. Dacă facem lucrurile uh, invers, uh, fără să ne confruntăm cu problemele pe care le avem, pur și simplu adâncim problemele existente și putem să ajungem să avem poveri fiscale încă și mai ridicate. Trebuie să analizăm textura aceasta în ansamblu său și să ne gândim și la modul în care alocăm până la urmă banii din taxe. Acești bani trebuie folosiți pentru a susține apariția de noi locuri de muncă și uh, pentru a susține uh, creșterea. Dacă uh, taxele pentru veniturile obținute din muncă vor scădea, până la urmă totuși vom putea obține uh, niște fonduri consistente pentru a putea face față uh, provocărilor. Putem face uh, toate acestea dacă respectăm regulile pactului de stabilitate. Dacă nu facem asta în cadrul uh, pactului de stabilitate, vom submina uh, perspectivele noastre de uh, creștere. Dacă facem uh, toate acestea și luăm în calcul toate sarcinile pentru buget pe termen mediu și lung, putem să obținem rezultate. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim. Dăm acum cuvântul doamnei Maria Joao Rodriguez. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Este o plăcere să mă reîntâlnesc cu dumneavoastră. Anul trecut uh, am colaborat pentru a pune cap la cap uh, punctele noastre de vedere în ceea ce privește analiza anuală a creșterii. Eu am fost raportor atunci din partea Parlamentului European și Astfel am uh, reușit să venim cu propuneri și pentru Comisia Europeană, care să influențeze și concluziile Consiliului. Deci această colaborare poate avea și efecte pozitive. Concluziile la care trebuie să ajungem acum trebuie să țină cont de situația actuală, pentru că toată lumea știe că Uniunea Europeană se confruntă nu doar cu crize care se suprapun, ci și cu un fel de criză existențială. Și ce este în joc astăzi este ca noi să dovedim că avem nevoie de soluții europene care să completeze politicile naționale bune, dar mai mult avem nevoie de soluții europene și mai bune. De aceea discuția noastră de astăzi este atât de importantă. În ultimul raport adoptat de Parlamentul European spuneam foarte clar că Uniunea Europeană are nevoie de o mai bună redresare, să deschidă calea pentru investiții de viitor și să reducă rata crescută a șomajului. În plus, divergențele existente în statele membre și între statele membre ar trebui de asemenea să fie reduse. Acest lucru devine și mai important acum, pentru că știm că în actuala conjunctură Trebuie să întărim unitatea europeană și să traducem acest lucru într-o mai puternică redresare și o mai puternică convergență socială și economică. Prima idee adoptată de Parlamentul European s-a referit la mixul de politici asupra căruia ar trebui să ne concentrăm. Acest mix de politici ar trebui să fie determinat de investiții care să în vedere viitorul și să se bazeze pe eforturi viitoare și să susțină cererea internă, ceea ce înseamnă că trebuie să reducem și inegalitățile sociale în Europa. Evident că avem nevoie și de reforme, în special reforme care vin să consolideze potențialul de creștere. Iar în acest cadru general va fi mai ușor să urmărim consolidarea fiscală și să ne reechilibrăm bugetele. Apoi ne-am referit la altă chestiune referitoare la zona euro. Și am conchis că da, zona euro are nevoie de recomandări specifice și trebuie să își evalueze poziția fiscală. Și am constatat că există un decalaj investițional în zona euro și, prin urmare, trebuie o cooperare între statele membre pentru a depăși aceste decalaje investiționale. Sigur că putem spune că statele membre care trebuie să investească mai mult sau pot să investească mai mult sunt cele cu un deficit public mai mic. Așadar, avem nevoie de un efort special din partea acestor state membre. Totuși, știm că toate statele membre, de fapt, trebuie să investească mai mult. Acest lucru are implicații pentru maniera în care putem reduce de dezechilibrele macroeconomice, pentru că există mai multe uh, posibilități aici. Fie cerem statelor membre mai puțin competitive să facă toate eforturile necesare sau spunem că au nevoie de reforme și de investiții, dar trebuie să cerem statelor mai competitive să își sporească cererea tot prin investiții. Deci, Credem că avem nevoie de mai multă colaborare pentru reducerea dezechilibrelor macroeconomice. O altă concluzie importantă se referă la nevoia de a avea instrumente europene mai puternice pentru a permite tuturor statelor membre să investească mai mult prin folosirea bugetului <clears throat> european, prin uh, Um, o nouă etapă pentru Fondul European pentru Investiții Strategice, unde trebuie să creăm posibilități pentru toate statele membre, posibilități de a investi ca și completare la Uniunea Monetară și la Uniunea Bancară. Am făcut aceste solicitări clare uh, le-am adresat Comisiei Europene și sperăm că Cartea albă care urmează să fie prezentată de către Comisie în curând va ține cont și de aceste preocupări. Mulțumim foarte mult! Acum putem uh, începe dezbaterea noastră. Am primit o serie întreagă de solicitări de intervenție. Aveți la dispoziție circa 3 minute și începem cu domnul Norbert Brackman, membrul al uh, Comisiei pentru Buget din Bundestag. Da, dragi colege, dragi colegi, domnul comisar Dombrovski a tras deja atenția asupra faptului că este se poate face o stabilizare a politicii economice doar dacă există sau merge mână în mână cu o stabilizare a politicii bugetare. Din acest motiv aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că dacă ne dorim o astfel de stabilizare, atunci Eh, trebuie să ținem cont de faptul că ne aflăm într-un context european care în momentul de față se caracterizează printr-o um, politică um, fiscală um, și bugetară destul de relaxată și trebuie să întrebăm aceste state pentru ce folosesc acești uh, bani, pentru că sunt uh, miliarde și miliarde și poveri uh, din dobânzi care apar aici. Investițiile sigur că ar trebui stimulate, dar așa cum se formulează, se creează impresia că statele naționale ar trebui să investească mai mult și știm cu toții că investițiile publice uh, se cifrează la mai puțin de 5% din uh, totalul investițiilor din diferitele țări. Deci dacă chiar ne propunem să întărim investițiile, atunci trebuie să creăm premizele necesare pentru ca cei care fac cele mai multe investiții, deci uh, economia privată până la urmă, să o poată face. Și aici se și închide cercul, pentru că investitorii privați nu vor face acest lucru decât dacă au senzația că investesc în state stabile și de aceea, atunci când vorbim despre convergență, este important ca să nu-i slăbim pe cei puternici, ci să-i uh, capacităm pe cei mai slabi, care se pot orienta după rețetele de succes care există deja, astfel încât uh, în final să profiteze întreaga Uniune Europeană și ca toată lumea să se poată bucura de o redresare economică. Mulțumesc! Următorul vorbitor este Enrico Biangi Gias din uh, Parlamentul Portugaliei. Mulțumesc foarte mult. Da, eu sunt reprezentant al adunării naționale din Portugalia. Și aș dori să mă refer la două idei de bază care ar putea fi importante pentru dezbaterea de astăzi. În noiembrie, Comisia Europeană a prezentat un document prin care se propune statelor membre să facă un lucru important atunci când este vorba de zona euro. Dar nu numai zona euro, ci întreaga Uniune Europeană, de a avea așadar o politică bugetară agregată, astfel încât PIB-ul să poată să crească. Iar astfel, în locul unei perspective neutre, din punct de vedere al politicii bugetare, am putea uh, uh, asista la o expansiune. Eu cred că această contribuție este una foarte importantă, tocmai în uh, momentul în care ne aflăm în fața unor provocări foarte importante, nu doar în Europa, ci în întreaga lume, și în condițiile în care cererea internă, atât în zona euro cât și întreaga Uniune Europeană, este foarte puternică pentru ca să poată exista mai multe investiții pentru productivitate și pentru crearea de locuri de muncă. Și astfel ajung la cel de-al doilea punct creăm uh, instrumente paralele pentru consolidarea investițiilor. Și aici mă gândesc și la planul Juncker, dar acesta nu este suficient pentru atingerea coeziunii și convergenței. Și în mod sistematic am atras atenția asupra faptului că fondurile acestea, fondul Juncker de pildă, a, ar trebui să aibă și o componentă teritorială pentru a completa ce se stipulează în tratate economie, dar și convergență um, economică, dar și socială. Și, în fine, aș dori să mai observ încă un aspect. Este vorba de politica monetară. Am constatat că politica monetară a BCE are efecte importante asupra costului datoriei publice din multe țări. Dar există totuși limite și de aceea trebuie să găsim alte instrumente. Trebuie să creăm un fond monetar uh, european pe baza fondurilor existente pentru a putea astfel să consolidăm crearea de noi locuri de muncă prin investiții. Și aici aș dori să susțin încă o dată inițiativa Comisie și cele spuse de domnul comisar Moscovici. Comisia Europeană a făcut un pas foarte important în acest an și și Consiliul ar trebui să facă acest lucru. Avem nevoie de o politică bugetară mai expansivă, cel puțin mai expansivă decât a fost până acum. Mulțumesc. Acum îi voi da cuvântul domnului Paul Lindfis de la Comitetul Regiunilor. Și este important să subliniem faptul că este prezent un reprezentant de la CEORE aici. Vă rog. Thank you, Mr. Chairman, and Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și pentru invitație. Este o plăcere pentru mine să reprezint uh, Comitetul Regiunilor din Europa astăzi. Uh, în calitate de reprezentanții autorităților uh, locale și regionale, avem un rol uh, important de jucat, pentru că autoritățile locale răspund de implementarea a 54% din uh, investițiile publice. Principala problemă cu semestrul european se referă la faptul că nu vine să corespundă întru totul recomandărilor de țară care se datorează și lipsei de coordonare între diferitele regiuni, dar uneori și lipsei de voință politică. Regretăm faptul că rolul regiunilor și a orașelor nu este văzut uh, la importanța cu importanța necesară în anul anual a creșterii și că recomandările specifice pe țară nu au ținut cont de faptul că multe competențe de fapt țin exclusiv de nivelul regional. Semestrul european va avea rezultatele dorite doar dacă vor fi implicate autoritățile locale și regionale într-o manieră mai structurată și toate nivelele de guvernare ar trebui să colaboreze abord, printr-o abordare de guvernanță la mai multe nivele. În mai, Comitetul Regiunilor va publica sau va adopta un, uh, o propunere pentru implicarea autorităților locale și regionale în cadrul semestrului european. Ne bucurăm că Parlamentul European uh, a subscris deja la un astfel de cod de cânduită pentru uh, această implicare a autorităților locale și regionale și sugerăm ca și în statele naționale să se continue această abordare. Sperăm că semestrul european va putea căpăta astfel o dimensiune teritorială și în țările dumneavoastră, în special în ceea ce privește implementarea programelor naționale de reformă. Membrii CEOR sunt pregătiți să contribuie la această implementare. Eu aș dori să vă urez mult succes în cursul acestei conferințe cu privire la semestrul european. Notre coleg président, dont je vous demander de vous limiter à, à deux... Acum aș dori să vă rog să vă limitați la două minute de acum încolo, tocmai ca să putem permite tuturor uh, intervenienților să ia cuvântul și să spună ceea ce doresc să spun. Acum aș dori să-i dau cuvântul domnului Dominic Tărjinski de la ECR. Thank you very much, Mr. Chairman. I... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să întreb uh, care e logica. Că noi tot discutăm despre cheltuirea banilor, despre investiții, despre modalități de îmbunătățire a bugetului, dar nu cheltuim niciun minut în a analiza câți bani uh, cheltuim și pe ce. Câți bani se vor cheltui pe migrație ilegală? Știm cu toții că oamenii care vin la noi prin această criză vin aici în mod ilegal. Și că legislația internațională este foarte clară în ceea ce privește distinția între refugiați și uh, emigranți. Refugiații sunt cei care ajung în țara cea mai apropiată uh, vrea să refugia din calea unei crize, nu cei care ajung acum în Germania. Când vom discuta și aceste aspecte în ceea ce privește prioritățile în cheltuirea banilor? Mulțumesc și vă mulțumesc pentru faptul că ați fost succint. Acum urmează domnul Manios Nicolaos din Parlamentul Național Grec. Bună seara tuturor! Bună ziua, domnule președinte! De asemenea, aș dori să salut întregul prezidiu. Eu am senzația că ne scapă un lucru. Nu ținem seama de condițiile în care se desfășoară aceste întâlniri. Anul trecut, de exemplu, am avut un alt climat la această întâlnire și am încercat să ne concentrăm pe întreaga lume. Dar la ora actuală constatăm că s-au consolidat anumite puteri și aceste puteri fac în așa fel încât chiar și foste state aliate să ajungă într-o zonă de divergență. Nu știm ca, ce se va întâmpla pe viitor există forțe care doresc să clădească ziduri între țări mari, care, ziduri care să îi separe pe bogați de săraci. Astfel de ziduri uneori sunt chiar ziduri propriu-zise, dar uneori e vorba și de ziduri ideologice. Cu toții simțim în ceafă suflul euroscepticilor, suflul forțelor uh, din extrema dreaptă. Cu toții simplim, simțim suflul lor în ceafă și nu cred că luăm măsurile necesare împotriva lor. Una dintre posibilele măsuri pe care le poate lua Uniunea Europeană și de către zona euro în această situație ar fi următoarea. Reducerea injustițiilor sociale. Avem nevoie de o abordare diferită pentru țările care se află în, pe convergență economică, dar de asemenea ar trebui să avem un nivel mai mare de convergență și la nivelul de trai. Aceasta este adevărata fortăreață care ne poate apăra împotriva forțelor extremiste. Și constatăm că aceste forțe extremiste bat toba războiului din ce în ce mai mult. După câteva luni, nu trebuie să fim surprinși că vom discuta despre cum să salvăm zona euro. Dar trebuie să știm ce înseamnă politica socială pentru politica economică. Grecia este un exemplu, țara mea. În țara mea există foarte mulți șomeri și nu au nici măcar cele mai elementare drepturi sociale. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Aș dori să-i dau cuvântul doamnei Ceabarciata Catalin din Parlamentul Național al Ungariei. Vă rog. Tisztelt elnök úr, kedves kollégák, köszönöm a Mulțumesc, bună ziua, stimați colegi, vă mulțumesc pentru această oportunitate pe care mi-ați acordat-o. Ungaria, în termen general, este de acord cu um, analiza anuală a creșterii pentru 2017 cu privire la um, punctele cheie subliniate aici, suntem de acord cu faptul că acest mecanism de avertizare timpurie nu face referire la Ungaria în ceea ce privește dezechilibrele macroeconomice. Eu am câteva remarci cu privire la semestrul european. În primul rând, noi credem că semestrul european este esențial ca bază pentru o economie europeană mai inclusivă și mai sustenabilă. De asemenea, eu salut uh, schimbările introduse în semestrul european, prin care se numără un schimb de informații mai frecvent și mai eficient și prin care se numără și dialogul tehnic îmbunătățit între comisie, pe de-o parte, și statele membre, pe de altă parte. Toate aceste lucruri contribuie la o perspectivă mai bazată pe realitate și pe fapte. Ungaria se angajează să creeze o societate bazată pe muncă, iar aceasta va contribui la integrarea pe, forța, pe, forța, pe piața de muncă toți celor, uh, inclu, toți celor la risc de uh, excluziune. Mulțumesc. Acum, colegul Paolo Corelli, senator italian din Partidul Democrat. Yes, thanks very much. I... Mulțumesc foarte mult. Cred că ne-am dat cu toții seama că există recuperare, dar uh, aceasta se desfășoară foarte încet. Această recuperare este sprijinită foarte mult de cerere internă în Europa, în zona euro. Nu mai este susținută de exporturile nete, după cum s-a întâmplat în ultimii 4-5 ani. Chiar și nici măcar în Germania. Acolo, în trecut, exporturile au fost forța motrice a creșterii. Noi trebuie să sprijinim uh, cererea internă agregată, însă la ora actuală nu facem acest lucru. După cum ne demonstrează divergențele foarte mari de rezultate din diversele state membre. Singurul sprijin vine în partea politicii monetare, iar acest lucru nu este suficient, după cum au recunoscut mulți intervenienți. Avem nevoie de o politică fiscală și sunt de acord cu Comisia, sunt de acord cu domnul Moscovici, cum că e nevoie de o politică fiscală expansionistă, însă în așa fel încât să sprijinim cererea internă. Avem nevoie de o disciplină fiscală pozitivă pentru zona euro. Însă, în arhitectura actuală, disciplina fiscală europeană nu există pentru zona euro. Nu există o zonă euro reală sau un uh, un instrument fiscal echitabil care să măsoare disciplina fiscală generală în statele membre. Conceptul de disciplină fiscală europeană este doar rezultatul aleatoriu al unei sume algebrice de uh, politici fiscale naționale. Așadar, aș dori să întreb pe domnul Moscovici un lucru. Deci Comisia a spus că avem nevoie de o disciplină fiscală, dar cum o putem realiza? Doar printr-o abordare cooperativă, adică să le cerem țărilor să urmeze anumite obiective? Sau vă gândiți oare la comisie, la niște măsuri mai uh, mari, la un fel de centralizare a măsurilor de uh, politici, la o construcție a capacității fiscale a zonei euro? Până acum nu ne este foarte clar dacă este suficientă cooperarea între guverne, în așa fel încât să ajungem la politica fiscală pe care ne-o dorim. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Acum, doamna Karim Berger din Adunarea Națională a Franței, Partidul Socialist, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Suntem cu toții de acord asupra faptului că e nevoie de mai multă creștere pentru toată lumea în Uniunea Europeană și în zona euro. Din acest punct de vedere, pe mine m-a îngrijorat uh, ce a spus domnul Höckmark. El a făcut o comparație între, tempera- între situația medie și situația individuală. Practic, ce am înțeles este că fiecare trebuie să descurce să ajungă la medie, să ajungă la medie. Însă, ce se întâmplă dacă fiecare dintre noi trebuie să descurce singur? Atunci, practic, nu dispare ideea de Uniune Europeană și de zona euro. Aceste două concepte au tocmai la bază principiul ca cei care se descurcă prost să fie ajutați să se descurce mai bine și cei care se descurcă bine să fie ajutați să se descurce și mai bine. Și atunci trebuie să ne gândim la un lucru. Mai mulți antevorbitori au spus că situația internațională s-a schimbat. Domnul Trump este președintele Statelor Unite ale Americii și domnul Trump nu mai dorește să vorbească despre tratate comerciale internaționale. Așadar, eu îi urez mult succes persoanei din Uniunea Europeană, din Comisia Europeană, care va trebui să negocieze cu domnul Trump. Mult curaj, mult succes, pentru că va fi foarte dificil să îl convingă pe domnul Trump să se răzgândească cu privire la poziția sa. Dacă nu reușim să deblocăm situația cu această nouă politică americană, atunci va trebui să mizăm pe propriile noastre forțe. Numai acestea vor fi soluția. Ele ne vor ajuta să obținem creștere economică în Uniunea Europeană și în zona euro. Din acest punct de vedere, poziția Comisiei Europene vis-a-vis -vis de o politică bugetară expansionistă, adică uh, sintagma positive fiscal stance, disciplina fiscală pozitivă, este o idee bună. Este o abordare foarte bună. Dacă zona euro dorește să uh, se salveze, trebuie să folosească propriile sale arme, nu trebuie să caute o soluție în exterior, nu, trebuie să utilizeze forțele politicii economice, monetare, bugetare, uh, care să îi permită să relanseze creșterea economică prin propriile noastre, noastre mijloace. Mulțumesc, acum dau cuvântul domnului Ioru Calamba din adunarea Republicii Portugaliei, din Partidul Socialist. Bună ziua! Sunt Joao Colamba, sunt membru din adunarea Republicii Portugheze și îmi fac parte din Comisia pentru Finanțe. Cred că este extrem de important să creștem investițiile. Una dintre principalele critici menționate de domnul Höckmark a fost că trebuie să realizăm noi reforme structurale ca să încurajăm investițiile. Însă, care este situația în Europa? Există o criză investițiilor în întreaga Europa. Nu e vorba doar de reforme structurale, nu doar acestea vor fi rețeta ideală peste tot. Și în niciun caz din cauza sistemului fiscal uh, apar probleme. Deci uh, sistemul fiscal în niciun caz nu este singura, singurul motiv pentru care apar probleme cu investițiile. Există diverse poziții ideologice, dar companiile ce ne spun? Companiile ne spun peste tot în Europa că principalul lucru care nu le permite să investească este lipsa de cerere. Asta ne spun companiile și antreprenorii. Poate ar fi o idee bună ca persoanele implicate în, economic, în, pol- în politica economică să ne asculte, să asculte companiile. O țară va continua să crească doar în momentul în care se relansează cererea. Asta ne spun antreprenorii. Fără cerere nu va investi nimeni, nu va investi nimeni în clienți care nu există haideți să nu încercăm să aplicăm o soluție greșită. Dacă dorim să încurajăm și mai mult creșterea, care la ora actuală este timidă, trebuie să modificăm situația cererii. Nu trebuie să analizăm celelalte variabile care nu fac decât să ne distragă atenția. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Acum, domnul Ierasimus Rawat din Parlamentul Elenic din Partidul Siriza. Mulțumesc, domnule președinte. După cum ați spus la începutul întâlnirii, Grecia încă se află într-un program special, însă ne interesează foarte mult calea pe care urmează zona euro și uh, Uniunea Europeană. Aș dori să menționez câteva aspecte și eu ați spus că creșterea este destul de timidă, înceată. De asemenea, ați spus că știți, că ați constatat care sunt problemele, dar care sunt alte cauze ale aceste, alte cauze pentru această creștere scăzută? De ce există atât de mult șomaj în Uniunea Europeană? De ce nu există convergență încă? De ce avem, din potrivă, divergență între statele membre? divergențe peste tot. Venituri, chestiuni sociale. În general, în domeniul social, foarte multe divergențe. Care ar fi cauzele? Eu aș spune că este vorba de creșterea inegală, despre care ați uh, vorbit întreagăt. De exemplu, anumite țări au uh, deficit foarte mare, pe când alte țări au un surplus foarte mare. Dacă e să comparăm totul, indiferent de distribuția bogăției în populație, practic am constatat că Uniunea Europeană a ieșit din criză acum câțiva ani, dar realitatea ne arată că Uniunea Europeană de fapt încă nu a ieșit din criză. Așadar, mă întreb, oare greșim noi undeva sau e ceva în regulă cu lumea? Și colegul a menționat că cineva că poate să aibă picioarele în frigider și capul în cuptor și temperatura media corpului să fie ok. Eu cred că la ora actuală Grecia are atât capul în cuptor cât și picioarele în frigider. Deci deja de șase ani este această situație și temperatura medie se înrăutățește. Mai dați-mi încă 30 de secunde, domnule președinte. Programele din ultimii șase ani sunt greșite. Femeiul le-a contestat, Uniunea Europeană a recunoscut, multe elemente sunt greșite. Avem o rată a șomajului foarte gravă, datoria este imensă, prin urmare, tot vorbiți despre reforme. Când spuneți reformă, vă referiți la faptul că Grecia nu va avea dreptul să aibă rezolvări colective sau cum? Acum domnul Antonio Misiani din Camera Deputaților Italieni. Vă rog. Sì, grazie Presidente, colleghe e colleghi. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Așa cum s-a spus, Uniunea traversează o criză strategică foarte gravă, s-a spus chiar existențială. Acum, după victoria Brexit, revolta antiglobalizare a clasei medii, creșterea mișcărilor populiste, au rădăcini profunde economice și sociale și cred că au nevoie de răspunsuri curajoase pe aceste planuri. Pentru că rădăcina nu e doar slabă, ci este distribuită profund inegal din punct de vedere social și teritorial. Politica economică nu a fost adecvată în acest sens, pentru că nu există o politică bugetară care să fie într-adevăr echiface la nivel comunitar, iar politica BCE este curajoasă, dar nu poate merge decât până la o anumită limită. Și de aceea cred că tema pe care trebuie să o abordăm este cea a unei politici bugetare expansive care să fie promovată și controlată la nivel comunitar. În acest punct de vedere, cred că e nevoie să mergem mai departe de instrumentele prevăzute în planul Juncker și Fondul de Dezvoltare European. Punând la dispoziție resurse care astăzi sunt, de pildă, congelate, cum ar fi mecanismul european de stabilitate, de pildă. Șomajul și sărăcia au crescut și au dus și la o creștere a inegalităților în Europa. Acum 20 de ani, Europa era sinonimă cu progresul din punct de vedere social. Odată cu criza, toate aceste aspecte au slăbit. E nevoie de o protecție socială comunitară plecând de la propunerea avansată de guvernul italian a unei asigurări europene uh, de șomaj, cred că ar fi un semnal pentru Europa care ar putea redeveni protagonistă și simbol de progres pentru toți europenii, nu doar pentru o minoritate. Madame Danielle Oroy, de l'Assemblée nationale française. Doamna Danielle Oroy de la Adunarea Națională a Franței. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vis-a-vis -vis de ce spuse domnul Dombrovskis, e ca și cum totul ar fi în regulă, ca și cum nu avem de-a face cu Brexitul și cu domnul Trump. Politica ofertei facem ca întotdeauna, avem un pact de stabilitate, din spusele lui, care continuă să strivească Grecia, Portugalia și Spania. Domnul comisar Moscovici, dumneavoastră ați încercat să vorbiți despre mai multe chestiuni. Ați încercat să vorbiți mai ales despre investiții, care trebuie să aibă un rol mult mai clar. Vă mulțumesc pentru faptul că trebuie să luptăm împotriva paradisurilor fiscale și să consolidăm transparența. Ați spus de asemenea că e momentul ca multinaționalele să plătească taxe în statele unde profită responsabilitatea ă, socială a multinaționalelor nu este tratată așa cum trebuie în Uniunea Europeană. Însă, în ceea ce, pri- ce privește fiscalitatea autonomă, domnule comisar, eu cred că și această problemă este esențială. Cu Brexitul vedem deja care sunt pericolele unei fiscalități care depinde doar de bunăvoința statelor membre. Taxa pe tranzacțiile financiare încă nu a ajunge nicăieri, o taxă a carbonului la frontieră se îndreaptă înspre realizare. Domnul Trump ne explică că trebuie să ne închidem și a spus că va respinge toate tratatele în forma lor actuală, e bine, poate că reacția noastră ar trebui să fie mai solidară în interiorul Uniunii Europene și mai severă vis-a-vis -vis de ce ni se impune din exterior. Bunuri care sunt uh, rele și pentru mediu și pentru societate. Și aceasta este întrebarea mea de încheiere. Ne dorim o Uniune Europeană care recunoaște că lupta împotriva sărăciei trebuie dusă cu cea mai mare priori, ca, prea, ca cea mai mare prioritate și acest lucru se va reflecta în bugetul nostru. Mulțumesc, nu mai iau alte lor de cuvânt, în așa fel încât să poată termina toată lumea să ia cuvântul. Acum îi dau cuvântul domnului Marco Valli din Italia. Sì, grazie Presidente. Io sono uno dei... Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt unul dintre deputații Mișcării 5 Stele mișcare care, pe care mulți dintre dumneavoastră o numesc un fel de cal de bătaie al populismului. Poate o, ceva ce nu știți nici voi cum să definiți uh, prea bine. Și eu am încercat să înțeleg care este dinamica din acest Parlament și să încerc să găsesc și compromisuri sustenabile pentru țara mea, pentru țările din sud-estul Europei, care au nevoie de răspunsuri în ceea ce privește teme economice, sociale și a migrației. Mi-am dat seama că în ceea ce privește economie ne cam învârtim uh, în cerc, pentru că nimeni nu spune că proiectul euro are multe dezechilibre și din punct de vedere tehnic și economic nu pot fi depășite. Eforturile pe care le facem în momentul de față a găsi o soluție de a recapacita Europa prin șocuri simetrice și asimetrice este o soluție care nu funcționează, pentru că ar însemna să constrângem acei, acele țări cu uh, surplus să, să ajute țările care astăzi au deficit în cadrul uh, Uniunii Economice și Monetare. Deci să plătească Germania 200 de miliarde. Eu, euro ar putea funcționa, însă doar în alte condiții. Altfel, ar, poate trebuie să găsim altă soluție, pentru că altfel popoarele noastre ne vor răspunde spunând nu și se vor găsi soluții unilaterale. Eu vă spun că acum trebuie să găsim compromisul uh, necesar, poate găsind alte soluții. Pentru că o țară care este pusă cu spatele la zid poate decide în mod democratic să iasă din Uniunea Economică și Monetară, ceea ce ne-ar uh, lua complet pe neașteptate. De aceea trebuie să găsim alt instrumentar. Uh, de l'Assemblée de la République au Portugal, EPP. Domnul Rodriguez din uh, Parlamentul Portughez. Mulțumesc, domnule președinte. Doream să răspund la comentariile introductive ale domnului Moscovici. Dânsul a spus că acum trebuie, trebuie să ne gândim, să ne aprofundăm arhitectura uh, economică. Pentru asta însă trebuie să finalizăm cel de-al pilon al uh, Uniunii Monetare și anume schema de garantare a uh, depozitelor. Însă, pentru a merge mai departe, chiar trebuie să ajunge la o propunere uh, Uh, știm că Parlamentul uh, portughez uh, în 2015 a înaintat o propunere Parlamentului European de a crea un fond monetar european. Acea propunere are acum mai mult sens decât oricând. A mai fost un reprezentant al Parlamentului portughez care s-a referit astăzi la acest subiect. Așa îmi face încă un pas în a asigura stabilitatea spațiului monetar european, un pas spre atenuarea unor uh, eventuale șocuri. Un astfel de mecanism ar putea să aibă propria sa capacitate fiscală de a finanța măsurile structurale. Adică am putea consolida piața unică creând uh, valoare uh, suplimentară pentru toate statele membre. Europa se îndreaptă în această direcție. Vorbim despre rolul Băncii Centrale Europene, însă uh, rolul acesta nu este exploatat uh, la maximum. Încă suntem uh, departe de a avea stabilitate de prețuri și stabilitatea inflației pe termen mediu. Nu ne apropiem, apropiem nici măcar pe departe de acest obiectiv legat de inflație. Dacă ne gândim puțin și la evoluție din, de pe piața prețurilor de uh, combustibili, poziția noastră chiar nu este credibilă. Cred că ar trebui să creăm un mecanism european similar FMI. Așa am evoluat uh, natural, uh, pornind de la pașii întreprinși până acum. Doamna Valerie, uh, din partea Parlamentului francez. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să-i mulțumesc domnului comisar Moscovici pentru propunerile formulate de către Comisia Europeană. Am o singură întrebare din perspectiva Statelor Unite, există o politică expansionistă care uh, se consolidează acum în ceea ce privește investițiile sau anumite măsuri care însoțesc investițiile. Uh, Europa, în ansamblu său, uh, ar trebui să facă față acestor tendințe. Cum anume evoluați aceste politici din perspectivă economică și bugetară pentru Europa? Apoi uh, a trebuit să ne gândim puțin la modul în care se repartizează uh, acțiunile între state. Deja Comisia, să înțeleg, a făcut uh, progrese în ceea ce privește astfel de propuneri. Mulțumesc. Domnul Jurgen Ligin din Estonia, membru ALDE. Mulțumesc. Stimați colegi, aș dori să comentez câteva intervenții ale colegilor noștri. Poziția și părerea mea sunt următoarele. Niciodată uh, problema europeană nu a fost uh, deficitul, uh, ci cheltuielile publice cu implicare redusă a guvernelor în economie. Problema s-a datorat și unui număr limitat de investiții private, nu uh, investiții publice. A scăzut și competitivitatea iar această povară mă face să fiu uh, dezamăgit de schimbările aduse politicilor uh, uh, fiscale în Europa în general. Comisia Europeană se pare că nu merge în direcția cea bună, nu merge cel puțin în aceeași direcție cu Consiliul. Mulțumesc. Mulțumim. Aș dori să vă mulțumesc pentru efortul de a fi cât se poate de subținți în intervențiile dumneavoastră, pentru că asta îmi va permite să dau uh, cuvântul domnului președinte Roberto Gualtieri pentru a trage concluzii, lăsând, bineînțeles, niște timp de reacție comisarilor. Mulțumesc uh, foarte mult, domnule copreședinte. Eu cred că a fost uh, o dezbatere uh, interesantă. Firește, sunt uh, diferențe de opinii, dar și uh, uh, opinii asemănătoare. Dacă ne uităm puțin și la documentul adoptat de Consiliu, care, după părerea mea personală, este mai puțin uh, uh ambițios decât uh, propunerea uh, Comisiei. Se identifică puțin poziția fiscală corectă pe care ar trebui să o asume Europa. Însă, chiar dacă concluziile Consiliului sunt un document mai puțin ambițios decât uh, documentul de concluzie al Consiliului ECOFIN uh, adoptat în unanimitate de către miniștrii de uh, finanțe, totuși se identifică niște terenuri de acțiune comună. Au existat mai multe dileme legate de modul în care putem să fim consecvenți în măsurile noastre, mai ales în ceea ce privește măsurile specifice pentru fiecare țară în parte. Și asta pentru că propunerea Comisiei și uh, concluziile Consiliului uh, spun, așa cum a spus și alți uh, vorbitori, că trăim o redresare economică, însă una prea fragilă, care se confruntă cu anume riscuri. inflația este încă sub uh, obiective și asta înseamnă că ar trebui să ne ajustăm puțin uh, mixul de uh, politici. Mă refer la investiții, reforme structurale și responsabilitate fiscală. Chiar trebuie să folosim politica fiscală, fapt care apare scris ca atare în Uh, concluziile Consiliului pentru a susține politica monetară și pentru a susține cererea, pentru a putea ajunge la o poziție fiscală adecvată și pentru a avea un mix de politici echilibrat. În legătură cu acest subiect, uh, cu toții suntem în aceeași uh, barcă, toți miniștrii din cadrul ECOFIN. E clar că această poziție fiscală cel mai, în cel mai rău caz va fi una uh, neutră, în cel mai bun caz va presupune o extindere a uh, poziției noastre fiscale. Riscăm însă ca în următorul ciclu al semestrului să asistăm la aceleași uh, contradicții în ceea ce privește poziția fiscală. Avem uh, anumite mecanisme legate de regulile impuse fiecărui stat uh, în parte, care presupune că poziția fiscală este fie negativă sau, în cel mai bun caz, neutră. Cum putem evita însă riscurile? Chiar dacă pornim de la cea mai uh, redusă ambiție a Consiliului legată de poziția fiscală a uh, Uniunii Europene, tot va trebui să folosim uh, mecanisme de flexibilitate de la nivelul statelor membre, asta pentru dimensiunea de prevenție. Avem nevoie însă de um, sprijin fiscal pentru a obține o poziție fiscală adecvată a Uniunii Europene. Însă, cumva, acționăm împotriva acestei poziții agregate uh,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 Așadar, trebuie să reflectăm uh, de plin uh, la modul în care putem să aplicăm flexibilitatea în fiecare țară în parte. Mă refer la 2018, pentru că deși suntem în 2017, urmează 2018 și suntem în acest moment într-un uh, ciclu care vizează recomandările pentru fiecare țară în parte și perspectivele fiscale pentru anul viitor. În acest context de redresare economică foarte fragilă, cred că Comisia are o sarcină importantă și anume să găsească un echilibru adecvat și o cale de a găsi consecvențe între recomandările pentru fiecare țară în parte și nevoia de a uh, uh, păstra un nivel agregat al poziției fiscale care poate duce la creștere. Și apoi uh, la viitoarea sesiune vom discuta o dilemă încă și mai largă și anume care vor putea fi instrumentele pentru a ne ajuta să ajungem la acest obiectiv. Mă refer la îmbunătățirea pactului pe care îl avem uh, și așa mai departe. Acum avem o mare dilemă uh, și va trebui să evităm uh, să punem la punct un pachet de politici care nu ne va duce la creștere și locuri de muncă. Din intervențiile din această masă, înțeleg că există un sprijin din partea Parlamentelor Naționale pentru a găsi acest mix corect de politici pentru creștere și ocupare. Aveți uh, uh cuvântul, domnule comisar. Mulțumesc, Roberto. Stimați uh, deputați, mai întâi aș dori să vă mulțumesc pentru această dezbatere. Dați-mi voie să reacționez uh, succint la câteva aspecte aduse în discuție. Mai întâi, în ceea ce privește Uh, prioritățile de politică uh, economică. Sunt multe, multe chestiuni care au fost menționate, de exemplu investițiile, politicile structurale, echilibrul uh, fiscal adecvat și așa mai departe. Din perspectiva Comisiei, noi considerăm că există trei priorități foarte importante pe care trebuie să le urmăm. Mai întâi trebuie să stimulăm investițiile. Una dintre primele inițiative ale acestei comisii a fost uh, să gândească un plan de investiții pentru Europa, acel, uh, așa numitul planul uh, Juncker pentru Europa. Însă, pentru asta trebuie să limit, eliminăm obstacolele din calea investițiilor. În al doilea rând, ne interesează reformele structurale, un subiect care trebuie mereu subliniat. Uniunea Europeană nu poate rezolva singură uh, probleme structurale din economia uh, sa, doar prin uh, chestiuni fiscale. Trebuie să rezolvăm și problemele structurale. Iar în ceea ce privește politica fiscală responsabilă, e bine, subiectul a fost uh, amintit de mai multe ori în această dupămasă. masă. În acest an am purtat o discuție legată de o posibilă poziție fiscală agregată a zonei euro, iar Comisia a propus să ajungem la o poziție fiscală care să se extindă ușor și care să vizeze practic un progres general. Însă cum anume am putea obține asta? Asta s-a subliniat practic într-o propunere a Comisiei care a ilustrat diversele abordări ale statelor membre, adică acelor state membre care uh, încă mai au uh, deficite excesive, care uh, încă au ajuns care încă n-au ajuns la obiectivele lor bugetare pe termen mediu, care ar trebui să continue să-și corecteze deficitele excesive. Mai există și alte state membre care își ating obiectivele bugetare pe termen mediu și care pot să folosească spațiul fiscal rămas uh, pentru a stimula cererea în cadrul economiei și, mai întâi de toate, investițiile. Oare mai e nevoie de instrumente specifice uh, zonei euro? Ei bine, raportul celor cinci președinți pentru completarea uh, Uniunii Economice și Monetare uh, discută chestiuni care țin de stabilizarea zonei euro. Nu vreau să intru în prea multe detalii acum, pentru că finalizarea Uniunii Economice și Monetare va fi subiectul următoarei noastre runde de discuții. Prin urmare, voi intra în detalii atunci însă există clar căi prin care putem să abordăm uh, problema uh, poziției fiscale și exact asta încearcă să facă Comisia. Mulțumesc. Very much, uh, Pierre Moscovici. Mulțumesc foarte mult, domnul Moscovici. Pentru început, aș dori să spun că apreciez și eu foarte mult această dezbatere, că am constatat că pe fond există foarte mult sprijin pentru triunghiul nostru al virtuților, care vizează investițiile și toate celelalte elemente. Apoi, politica bugetară, responsabilă, dar cu flexibilitate, este inteligentă și apoi, în al treilea rând, aș dori să spun că noi dorim să fim progresivi în așa fel încât să promovăm, pe de-o parte, productivitatea și, pe de altă parte, incluziunea socială am înțeles bine chestiunile care vizează convergența, întrebările care vizează convergență. Da, într-adevăr, este o problemă crucială. Dacă cresc divergențele între economii, atunci stabilitatea economiei va fi pe o bază șubredă. Iată de ce noi dorim să abordăm dezechilibrele macroeconomice cu cea mai mare seriozitate. Facem acest lucru printr-un apel pe care îl facem la expansiunea bugetară a zonei euro, expansiunea agregată, și de asemenea trebuie să abordăm problema dezechilibrelor însele. Iar acolo unde există marge de manevră bugetară, e nevoie să fie utilizate aceste marge, de exemplu în Germania sau în Olanda. Dar să fim realiști, să nu le cerem acelor țări să rezolve toate problemele cu care se confruntă zona euro. Tocmai de aceea e nevoie și de alte instrumente de, instru- de investiții. În ceea ce privește Grecia, bineînțeles, ea pentru noi rămâne un motiv foarte mare de îngrijorare. Comisia a luat măsuri uh, agresive, în așa fel încât uh, Grecia să rămână în zona euro și noi căutăm în continuare soluții globale în așa fel încât Grecia să se poată reforma și o Grecie reformată astfel să poată face pași înainte către creștere, către crearea de locuri de muncă și aș dori să subliniez și faptul că problema uh, datoriei trebuie să fie și ea rezolvată. Trebuie să ne consultăm cu autoritățile grecești, în așa fel încât să ajungem cât mai repede la o concluzie a celei de-a doua revizii. Ne apropiem. Cred că vom ajunge în curând la acest uh, rezultat. Mai mulți v-ați referit la capacitatea bugetară sau la bugetul zonei euro. Acesta este subiectul următoarei sesiuni de dezbatere. Dar Comisia, pot să vă spune pe acum, că pregătește o carte albă pentru cea de-a 60-a aniversare a tratatului de la Roma. De la Roma. Eu am spus de mai multe ori că sprijin o formă sau altă de capacitate bugetară a zonei euro. Nu trebuie să ne mulțumim cu un euro care stabilizează. Euro trebuie să fie și o influență dinamică asupra economiei. În fine, în ceea ce privește disciplina bugetară agregată, vom ține seama de toate comentariile făcute. Știți, mi uh, s-au cerut cifre, le-am oferit, putem merge până la 0,5%, dar asta nu înseamnă că trebuie să fie fix 0,5% trebuie să ne aflăm într-un anumit interval. Și am menționat acest lucru și în recomandările specifice pe țară. În chestiunea aceasta a diferențierilor pe fiecare țară. Și să nu uităm că e nevoie să subliniem un lucru. Interpretarea politicii bugetare trebuie să fie inteligentă, flexibilă, dar flexibilitatea nu trebuie să fie infinită sau nedefinită trebuie să aibă un anumit contur, trebuie să utilizăm această interpretare pe baza anumitor principii. Ea nu trebuie să fie punitivă, nu trebuie să se asimileze unor constrângeri, trebuie întotdeauna să existe dialog, să încurajăm reforma, să căutăm soluții. Asta a încercat să facă Comisia încă de la început și asta va continua să facă, în așa fel încât statele membre să joace rolul lor adecvat. Vă mulțumesc. So we can conclude. Mulțumesc foarte mult. Putem așadar finaliza această primă parte. Dați-ne 30 de secunde să rearanjăm aici prezidiul, după care vom relua cu cea de-a doua sesiune după miezii.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 Dragi colegi, v-aș ruga să luați loc, astfel încât să putem începe imediat cea de-a doua sesiune a după amiezii. Este o plăcere și o onoare pentru mine să dau acum cuvântul pentru câteva cuvinte introductive președintelui Parlamentului European, domnului Tajani. Honorable members of national parliaments. Stimați membri din parlamentele naționale, stimați eurodeputați, stimați vicepreședinte Dombrovski, domnule comisar Moscovici, domnule președinte al Comisiei Econ, mă bucur să vă văd în număr atât de mare astăzi aici la Bruxelles pentru cea de-a doua sesiune plenară cu privire la viitorul Uniunii Economice și Monetare – suntem cu toții de acord că există un viitor, dar cum îl putem modela în astfel de vremuri când uh, securitatea, migrația, Brexitul dom- domină dezbaterea publică. Șomajul este ridicat în multe locuri din Uniunea Europeană și amenințările la adresa anumitor uh, echilibre bugetare nu au dispărut. Trebuie de asemenea să abordăm și inegalitățile și dezechilibrele macroeconomice și sociale. De aceea trebuie să ne gândăm care elemente din Uniunea Economică și Monetară trebuie dezvoltate în continuare. Parlamentarii de la nivel național și european trebuie să colaboreze mai bine. Sunt sigur că aveți uh, păreri uh, felurite, uneori chiar diferite, cu privire la modul în care am putea dezvolta în continuare Uniunea Economică și Monetară. Parlamentul European redactează în momentul de față propria sa um, contribuție prin uh, rapoartele girate de mai mulți parlamentari, Brog, Brugges, Bresso și așa mai departe. Am solicitat de asemenea Comisiei să vină cu o carte albă în luna martie cu privire la modul în care Uniunea ar trebui să aducă rezultate mai bune pentru cetățenii săi. Acoperim multe domenii de politică și Uniunea Economică și Monetară va face cu siguranță parte din această carte albă. Nu așteptăm din partea Comisiei să ne dea toate detaliile astăzi, dar sperăm că dezbaterea noastră va putea fi avută în vedere și în redactarea acestei cărți albe. Ne bucură faptul că domnul Dombrovski, dar și domnul Moscovici pot fi prezenți la această dezbatere de astăzi. Această carte albă trebuie să conțină jaloane pentru completarea, finalizarea Uniunii Monetare. S-au făcut progrese, dar e nevoie de eforturi în continuare. Noi, ca aleși ai cetățenilor europeni, avem iată astăzi posibilitatea să discutăm diferitele aspecte ale guvernării zonei euro. Cum anume să ne îmbunătățim guvernanța economică și respectarea pactului de creștere și stabilitate cum ar trebui să îmbunătățim guvernarea Uniunii și, în al treilea rând, cum anume să îmbunătățim dimensiunea socială și coeziunea în Uniunea Europeană. Sunt teme care se află pe ordinea noastră de zi în această săptămână parlamentară. Și a șapte ani de la declanșarea crizei, economia europeană este în continuare fragilă. Trebuie să ne îmbunătățim guvernanța economică S-au făcut uh, progres în ceea ce privește consolidarea fiscală, totuși însă trebuie să continuăm reformele structurale pentru a ne spori potențialul de creștere. Domenii precum fiscalitatea, uh, mediul de afaceri, servicii, administrație publică, toate acestea trebuie îmbunătățite. Trebuie să exploatăm întreg potențialul pieței digitale, ale pieței unice, și să folosim toate domeniile noastre de politică pentru a ne uh, consolida economia. Trebuie de asemenea să ne concentrăm asupra companiilor, în special celor mici și mijlocii, care sunt esențiale în depășirea crizei. În profit de eforturile făcute mai rând probleme precum șomajul foarte ridicat în rândul tinerilor noștri. vom avea ocazia să avem o dezbatere mai amplă cu privire la întărirea Uniunii Economice și Monetare. S-au făcut reforme importante în ultimii ani. Uniunea bancară, lansarea Uniunii Piețelor de Capital. Avem nevoie de mai multe investiții, iar Fondul European pentru uh, Investiții Strategice merge în direcția cea bună. Împreună trebuie să avem în vedere un sistem de guvernanță în care toți să-și îndeplinească obligațiile cărora care le revin. Răspunderea este un aspect esențial în democrații. Coordonările fiscale și supravegherea fiscală vor putea funcționa doar dacă aleșii europeni, dar și cei de la nivel național, sunt implicați. Responsabilitatea democratică este necesară și presupune o interacțiune între instituțiile europene și parlamentele uh, naționale și autoritățile naționale. Asta pentru a accentua dimensiunea democratică a guvernanței zonei euro. Trebuie să fim ambițioși, dar și realiști în același timp. Uh, vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la această săptămână foarte importantă. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Acum aș dori să dau cuvântul prietenului meu, domnului Jean Artui. You start? Bien, mes chers collègues. Stimați colegi, mă bucur să vă urez bun venit în calitate de președinte al Comisiei pentru Bugete din Parlamentul European. Alături de noi se află și domnul Roberto Gualtieri, care este președintele Comisiei ECON. Dezbaterea care urmează vine în continuarea celei anterioare și aici trebuie să ne punem următoarea întrebare. Care sunt mijloacele și măsurile uh, care ar putea să consolideze guvernanța zonei euro. Vom da cuvântul celor doi comisari care se află alături de noi, domnul Dombrovskis și domnul Moscovici. Apoi le vom da cuvântul celor care doresc să ia cuvântul. Se aplică aceleași reguli ca și la sesiunea anterioară și vom încerca să îi rugăm pe vorbitor să se limiteze la două minute, în așa fel încât să poată lua cuvântul cât mai mulți dintre dumneavoastră. Nevoia de a consolida guvernanța zonei euro este imperativă. Când a intrat în circulație euro, am avut de ales între o guvernanță economică, financiară, bugetară sau ideea de coproprietate. Și n-am denumit acest lucru pactul de stabilitate și creștere. Pactul de stabilitate și creștere comportă anumite reguli, iar cei care le încalcă, cei care le-au încălcat, de fapt, nu au uh, fost sancționați niciodată. Nu s-au aplicat niciodată penalitățile prevăzute în acel regulament. Așadar, la ora actuală, moneda euro este în pericol. Zona euro nu inspiră încrederea pe care ar trebui să o inspire. Am constatat că e nevoie să încurajăm creșterea ca să creăm locuri de muncă. Dar cum putem realiza acest lucru dacă nu există încredere totală în monedă și în instituțiile zonei euro? Avem o bancă centrală europeană, avem o politică monetară unică, dar nu avem politică economică pentru zona euro. Politica economică a zonei euro este doar o sumă a politicilor naționale, deci nu există o veritabilă politică economică, așa cum se întâmplă într-un stat federal, de exemplu SUA. De aceea este nevoie de a îmbunătăți instituțiile și guvernanța zonei euro. Domnul președinte Tajani ne-a adus aminte cât de important este acest lucru și doamna Beres de la Comisia Econ este interesată de acest lucru, domnul Böge de asemenea de la Comisia pentru Bugete este interesat de acest lucru. Cei doi lucrează la un proiect de raport al cărui scop este acela de a crea o capacitate bugetară a zonei euro, un buget al zonei euro, în așa fel încât să, facă, să se poată face față șocurilor asimetrice, în așa fel încât să se poată aplica presiune către adoptarea unui cod de convergență în diverse domenii, dreptul mediului, dreptul muncii, dreptul social și mai departe. Astfel, în cele din urmă, să avem o politică comună, veritabilă, în favoarea investițiilor, creșterii și uh, locurilor de muncă. Fondul Monetar European există prin intermediul mecanismului financiar și de stabilitate european. Dar din momentul în care a fost uh, inventat, nu, este, nu a fost controlat de niciun parlament niciun parlament național și niciun parlament eh, și Parlamentul European și are anumite limitări așadar. Acestea fiind spuse, ai dori să-i dau cuvântul copreședintelui, dacă dorește să ia cuvântul, după care le vom da cuvântul comisarilor. Îți mulțumesc, Jean. Ia, eu. Cred că ai spus aproape tot. Deci, Până la urmă, finalizarea Uniunii Economice și Monetare este esențială. Am făcut pași înainte, dar uh, încă lipsește o guvernanță economică adevărată. Singurul lucru pe care aș dori să-l adaug la ceea ce ai spus tu este că dacă ne uităm la cifre, cifre pe care ne le-a dat domnul Dombrovski sau din Iaur, am reușit să reducem mult uh, deficitul. Cred că ca zona economică și monetară avem cel mai mic deficit din lume. Poate că încă nu suntem suficient uh, de bine pregătiți să efectuăm și celelalte sarcini pe care le avem. Până la urmă trebuie să ne concentrăm asupra stabilității structurale a economiilor noastre, dar Trebuie de asemenea să venim cu instrumente potrivite pentru convergență economică, pentru crearea de locuri de muncă și știm că instrumentele care sunt stipulate în tratat se referă doar la politică de coordonare economică și nu la competențe partajate. Dar știm de asemenea că acolo unde există o voință, există și calea de a face lucrurile Așadar, cred că uh, și cu actualul tratat, dar cu voința politică necesară, vom putea face un pas important înainte pentru guvernanța economică. Și proiectul nostru de raport deja subliniază o serie de pași esențial care ar putea fi făcuți și în această etapă. Iată, a venit momentul să dăm cuvântul și comisiei. Și primul vorbitor este domnul Valdis Dombrovskis. Mulțumesc, stimați uh, colegi, uh, stimați uh, eurodeputați, stimați membrii Parlamentelor Naționale. discuțiile pe care le-am avut astăzi cu privire la politicile Uniunii și politicile socioeconomice naționale arată cât de departe am ajuns pentru întărirea instituțiilor uh, Uniunii noastre economice și monetare. Există însă potențial nefolosit în Uniunea economică și monetară și trebuie să abordăm deficiențele existente în funcționare și arhitectură. Trebuie să facem uh, eforturi cumulate, trebuie să folosim cât mai bine instrumentele de care dispunem până acum, dar uh, pe baza consensului existent trebuie să și finalizăm Uniunea Economică și Monetară așa cum ne-am angajat. Raportul celor cinci președinți din iunie 2015 a arătat care sunt modalitățile. Mai întâi, adâncirea um, colaborării și, într-adevăr, s-a făcut progres în această privință, așa cum se spune și în raport, pentru că Uniunea Economică să fie mai, uh, <clears throat> să stimuleze și convergența, trebuie să uh, ne concentrăm uh, și pe semestrul european. Recomandările pentru zona euro sunt redactate înainte de cele naționale, așadar pot fi avute în vedere la elaborarea programului național. De asemenea, milităm pentru întărirea competitivității, pentru a avea dezbateri politice și la nivel național. Am adoptat propuneri legislative în ceea ce privește schema de garantare a depozitelor Uh, în Europa și cu privire la modalități de reducere a riscului. Până în 2019 ne propunem și o piață integrată și trebuie să ne mișcăm și cu implementarea. Mă încurajează faptul că Uniunea Bancară, dar și propunerile pentru piața de ca- unică de capital sunt incluse pe lista de priorități a creată între Comisie și Consiliu. O mai bună integrare a Uniunii Fiscale a stat la baza creării Consiliului Fiscal European, care acum funcționează acest, această săptămână parlamentară, este rezultatul concret al demersului nostru spre o guvernanță politică bazat pe modelul de guvernanță. Trebuie să obținem legitimitate și pentru politicile și reformele pe care le propunem. Așa cum se argumentează în raportul celor cinci președinți, finalizarea Uniunii Economice și Monetare s-ar putea să necesite și alte instrumente pe termen mai lung. Comisia continuă pregătirile pentru viitoare reforme în baza mandatului care îi revine. Obiectivul nostru comun este o Uniune Economică și Monetară mai rezistentă și mai prosperă. De aceea trebuie întărită convergența între economiile statelor membre și de asemenea trebuie să facem față, să fim pregătiți să facem față unor șocuri economice mai mari. Trebuie să ne întărim uh, sectorul bancar care a generat o mare parte din criză. EMU helps to preserve our social market economy model. Trebuie să subliniem clar că Uniunea Economică și Monetară trebuie să susțină și modelele economice. Există și păreri diferite în ceea ce privește maniera de realizare. Trebuie să cântărim diferitele perspective și să mergem mai departe cu reducerea riscului și cu partajarea riscului. Să vă dau câteva exemple concrete. Prin finanțe publice și abordarea unei ineficiențe structurale se pot controla cel mai bine riscurile macroeconomice. În schimb, politicile naționale de asemenea trebuie să funcționeze pentru că astfel nu mai e nevoie de partajarea riscului la nivel uh, central. În zona financiară, o uniune bancară finalizată și o Uniunea Pieței de Capital, de asemenea, va mhm. duce la o reechilibrare. Uniunea bancară va fi completă atunci când toate depozitele vor fi la fel de protejate în toate țările și când fondul unic de rezoluție va dispune de toate fondurile necesare pentru a acționa și în, într-un context dificil. Evident că aici trebuie să existe și garanții puternice. E nevoie și de o zonă europuternică și acest lucru îl vom prezenta și în cartea albă care va fi lansată uh, în timp util pentru cea de-a 60-a aniversare a Tratatului de la Roma restartarea procesului de convergență în zona euro. Dacă ne gândim la valori de referință obligatorie, cum le putem defini? Raportul celor 5 președinți a identificat zone cheie precum uh, impozitarea muncii, politici uh, da, pentru piața muncii, stabili, uh, stabilitatea pensiilor. Experiența mea cu semestrul european arată că o mai bună rezistență a economiilor noastre, o mai mare competitivitate, rezistență a um, companiilor uh, ar fi esențiale. De asemenea, se propune în raportul celor cinci președinți că și mecanismele de partajare să fie înforțate. Stabilizarea națională s-ar putea să fie insuficientă. Principalele idei care au fost discutate se referă la susținerea investițiilor, susținerea schemelor de șomaj, eventual printr-o schemă de reasigurare. Ar putea exista un mecanism financiar care să ofere uh, credite în condiții favorabile pentru investiții. Nu ar fi un transfer permanent între țări și nici nu ar reduce stimulentele pentru a face investiții de la nivel național. Acum, aspectele sociale legate de Uniunea Economică și Monetară. Aceste lucruri constituie pilonul social pe care urmează să îl propunem uh, în curând din partea Comisiei. Acestea fiind spuse, aș dori să vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc foarte mult, domnule vicepreședinte Dombrovski. Acum are cuvântul Pierre Moscovici. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les parlementaires. Merci pour cette invitation. Mulțumesc din nou pentru această invitație. Este o onoare pentru mine să vin la acest schimb de opinii, mai ales pe o temă atât de importantă. Adineaur vorbim despre circumstanțele economice, politice. Știu că sunt foarte multe profeții care spun că zona euro își va întâlni sfârșitul, dar eu nu sunt de această opinie, trebuie să creăm uh, instrumente bune pentru zona euro. Parlamentul European și parlamentele naționale ne arată, colaborarea lor ne arată că și ele sunt convinse de faptul că zona euro are o șansă. Și domnul Arci s-a referit la acest lucru adineauri. Pe 12 ianuarie anul trecut, raportul Comisiei pentru Bugete de la Parlament, prezentat de domnul Mario Monti, a fost un raport foarte util. Parlamentele naționale sunt și ele mobilizate și am văzut la acest început de an mai multe opinii pe care le-am primit din partea parlamentelor um, naționale cu privire la Uniunea Monetară. Acestea fiind spuse, ce instrumente ne-ar trebui ca să putem face față provocărilor? În primul rând, trebuie să creștem coerența politicilor macroeconomice. S-a dat o comunicare cu privire la orientarea pozitivă a politicii uh, bugetare a zonei euro. Prin această comunicare, Comisia a invitat statele membre să însoțească măsurile cu o politică bugetară adecvată, pozitivă, în favoarea creșterii și eu consider că este un exemplu concret de posibile orientări colective europene. Apoi, mai trebuie să consolidăm și guvernanța zonei euro. Foaia de parcurs din raportul celor cinci președinți definește anumite puncte de referință în acest sens. Am ajuns la primul punct, la prima răscruce, dar acum trebuie să schițăm cartea albă privind viitorul lunii din martie, la care lucrăm uh, eu și cu Valdis, alături de domnul președinte Juncker. Am înființat un comitet consultativ bugetar la nivel european, denumit European Fiscal Board, în care organizăm dezbateri, în așa fel încât să înțelegem mai bine care ar fi pașii de urmat. Această comisie, acest comitet, funcționează încă de anul trecut și contribuțiile sale sunt esențiale. În ceea ce privește reforma structurală, statele membre din zona euro s-au angajat să creeze Consilii Naționale Independente privind productivitatea, al căror rol este să elaboreze rapoarte cu privire la competitivitate și cu privire la um, productivitate. Capitalul uman este esențial în toate aceste reforme, pentru că numai astfel vom putea obține gradul de convergență necesar. Apoi, semestrul european va trebui să pună accentul și pe aspectele sociale și toate aceste lucruri se datorează primei etape despre care vă vorbeam. Noi am încercat să colaborăm îndeaproape cu Parlamentul European și cu uh, parlamentele naționale, să ținem seama de specificitățile naționale. Dorim să colaborăm strâns cu parlamentele naționale în întregul ciclu. Comisia va creiona toate aceste principii în viitoarea carte albă pe care o vom publica, iar în cadrul Cartei albe va exista și un capitol cu privire la Uniunea Economică și Monetară. Această carte albă va fi publicată în martie 2017, la aniversarea celor 60 de ani de la Tratatul de la Roma. În acest cadru vom prezenta ideile noastre pentru punerea în aplicare a etapei 2 din raportul celor 5 președinți. Securitatea economică a Europei va fi un punct central, la fel ca securitatea fizică. Este încă prea devreme să spunem chestiuni specifice cu privire la ceea ce vom propune, dar uh, ne bazăm pe propunerile noastre, pe convingerile noastre personale și ne vom ridica la uh, seriozitatea mizelor. Și mă gândesc mai ales la fondul unic de rezoluție aici, ca măsură esențială. Apoi avem nevoie de o veritabilă um, fără de parcurs pentru mecanismul de stabilizare trebuie să depășim deficitul de investiții pe termen lung. Mecanismul respectiv, mecanismele pe care le vom avea, indiferent de caracteristicile lor, vor trebui să aibă uh, ca element central partajarea de riscuri. și trebuie să respectăm angajamentele în materie de reformă, dar acest lucru trebuie să fie echilibrat cu partajul riscurilor, după cum spuneam. Apoi, dimensiunea socială trebuie să fie puternic uh, subliniată, în așa fel încât să crească răspunderea statelor membre și răspunderea cetățenilor. Nu în ultimul rând, nimic nu va fi posibil și eu sunt convins de fapt după, 15, după atât de mulți ani în sânul Eurogrupului și analizând chestiunea greacă. Deci nimic nu va fi posibil dacă arhitectura zonei euro rămâne o discuție a ministrilor de finanțe, băncilor centrale, funcționarilor și mai departe. Nu, e nevoie de un suflu nou al democrației, e nevoie de transparență, de politică în funcționarea zonei euro. Practic, trebuie să reformăm guvernanța acestei zone euro. 7 persoane din 10 sunt în favoarea zonei euro, conform sondajelor, și acest lucru se datorează stabilității și dinamicii. E nevoie de o abordare constructivă, realistă, democratică. Și de aceea eu consider că este esențial, dacă dorim să menținem sprijinul popular pentru zona euro, să nu pierdem din vedere toate aceste chestiuni. Acum ne temem că alegerile care vor avea loc în mai multe state membre importante nu, sunt, nu vor crea un mediu propice pentru această dezbatere. Ba, din potrivă, eu cred că este oportunitatea perfectă să organizăm această dezbatere cu condiția să fie o dezbatere serioasă. Zona euro trebuie să lupte pentru stabilitate. Aceasta este miza muncii noastre, miza muncii dumneavoastră la această săptămână interparlamentară. Ea este un um, for unic în care putem dezbate și uh, măsurile care pot fi luate la nivel național. Uh, la sfârșitul lui februarie vor fi uh, emise și acele recomandări de la țară la țară și mă bucur că parlamentele dumneavoastră au participat la dezbaterea pe marginea cartei albe pe care o vom publica în martie. Aștept să vă care sunt comentariile dumneavoastră și, uh, bineînțeles, vom ține seama de ele. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc pentru faptul că ați subliniat importanța unei dezbateri publice solide pe această temă și această sesiune plenară a noastră este o asemenea oportunitate pentru dezbaterea respectivă. Să începem cu dezbaterea așadar. Primul vorbitor înscris este domnul Nicolaos Tornaritis din Camera Reprezentanților din Cipru, din partea PP. <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte. Deși am făcut progrese importante în ceea ce privește consolidarea fiscală, nu trebuie să ne culcăm pe, ra, pe lauri. Încă mai avem uh, multe provocări care ne așteaptă, precum uh, șomajul ridicat în rândul tinerilor și șomajul pe termen lung în anumite state membre ale Uniunii Europene. Avem o rată ridicată a datoriei uh, publice și inegalități semnificative precum uh, și dificultăți financiare și sociale, precum și diferențe între statele membre ale Uniunii Europene. De asemenea, uh, avem, uh, asistăm la o creștere a numărului simpatizanților partidelor extremiste și populiste. Mai mult de atât, ne confruntăm cu o îmbătrânire a populației și cu valuri de refugiați. Să nu uităm și de decizia Marii Britanii de a părăsi Uniunea Europeană și de amenințările teroriste pe plan uh, mondial. Aș dori să subliniez că nu putem uh, rezolva problemele economiilor noastre, mai ales cele structurale, doar uh, cu instrumente monetare. Acum, mai mult decât oricând, este important să reafirmăm uh, principiul solidarității ca fiind uh, principiul de bază al uh, Uniunii Europene. Acesta trebuie să fie principiul care să caracterizeze relațiile dintre statele membre și care ar trebui să ne ducă la politici care să creeze creștere și locuri de muncă. tocmai pentru a avea nivelul uh, prosperității cu care ne-am obișnuit. Mulțumesc. Domnul președinte? Joao Galamba? Ba, nu se scută, domnul președinte, Miguel Tiago este următorul uh, intervenient uh, din uh, Portugalia, din partea GUE. Mulțumesc. Piața unică nu a redus diferențele dintre statele membre, ci, din contră, a sporit divergențele economice. Acest lucru este evident în cazul Portugaliei. Dacă ne uităm puțin la asimetrii, putem înțelege cât de important este datoria și cât de important este ca aceasta să fie renegociată, astfel încât statele membre să poată fi eliberate pentru a-și relua funcțiile de bază, educație, sănătate, cultură, și așa mai departe. Vă reamintesc că Uniunea Bancară uh, este doar un răspuns uh, al autorităților uh, la provocarea oligopoliei creată prin concentrarea sistemului bancar în mâinile unui număr redus de persoane. Asta, practic, uh, declanșează foarte multe asimetrii. Piața uh, de capital a fost inițial prezentată ca fiind una care să sprijine uh, IMM-urile, dar până la urmă nu vorbim despre altceva decât despre sporirea capitalului privat. Am văzut că sectorul financiar este un prădător al sectorului social și că este complet nesustenabil la nivel mondial. Apoi mai avem și austeritate, uh, renegocierea uh, datoriei publice, așadar devenind încă și mai importantă. Să nu uităm aici de uh, rolul tron- troicăi în renegociere și să nu uităm și de dreptul statelor membre de a părăsi Uniunea Europeană atunci când această soluție nu se mai pare durabilă. Cât privește Uniunea bancară și piața unică de capital, ei bine, acestea sunt uh, un răspuns corect la situația prin care uh, trecem. Nu cred că ar trebui pur și simplu să aplicăm reguli după reguli uh, care să ajungă să ne ducă în locul unde ne aflăm noi astăzi. Mulțumim. Pierre Alain Mouet din partea adunării naționale franceze. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să Plec de la intervenția domnului președinte Artuiț, care uh, spunea că avem de ales între o guvernare economică și un uh, regulament de coproprietate, adică reguli. Noi nu am uh, format un guvern economic și am multiplicat, de fapt, regulile, regulile de coproprietate, care, de altfel, uh, încă se aplică. Și din această cauză avem o uniune monetară și economică care nu are instrumente de stabilizare economică pentru că uh, asta presupune în același timp și un buget și o monedă, dar avem reguli care ne duc la uh, o politică care accentuează uh, recesiunea. Din păcate, în ultimii ani la asta am asistat. Prin urmare, e urgent ca uh, Uniunea Monetară să uh, revină la ceea ce ar fi trebuit să fie scopul său de la bun început, și anume o reflexie coerentă asupra politicii macroeconomice a Uniunii Europene. Iar aici salut uh, cele făcute de comisie atunci când sugerează că politica noastră bugetară trebuie să fie mai expansionistă. Apoi, dacă vorbim despre capacitate bugetară, e bine, în articolul fondator, în, în articolul tratatului fondator asupra Uniunii Europene, Ni se spune că bugetul Uniunii trebuie finanțat uh, de resurse proprii. Eu cred că acesta este un subiect uh, care merită reluat. Uh, nu merită să abandonăm această idee. Sunt cel puțin trei resurse proprii care avea sens la nivelul Uniunii Europene. Mai întâi, taxa pe tranzacții financiare, care a fost găsită ca răspuns la criză, apoi o taxă pe carbon, pentru că nu trebuie să fim singurul continent care să facă eforturi împotriva schimbării climatice și care să aspecte produse făcute în zone unde nu se respectă regulile de mediu uh, și regulile uh, sociale. Și apoi uh, um, lupta împotriva politicii fiscale agresive, impozitul pe societăți. Deci trebuie să avem resurse comune și pentru asta trebuie să avansăm aceste trei posibilități. Mulțumesc! Rotana Peric este următorul vorbitor din uh, Parlamentul uh, Croat, PPE. Bună ziua! Mă numesc Grozdana Peric, uh, vin din Croația și sunt președinta Comisiei pentru Finanțe și Buget. Aș dori să îmi exprim uh, opinia în legătură cu situația din uh, țara mea și uh, să vă spun care sunt opiniile noastre legate de viitorul Uniunii Europene. Croația, într-o perioadă de șase ani, a petrecut foarte mult timp încercând să iasă din criza economică. Deci, uh, de-abia în 2016, după șase ani, de recesiune, Croația a reușit să ajungă la o creștere economică de 2,7%. De asemenea, anticipăm o creștere pe mai departe, în jur la 3% pentru perioada viitoare. Deficitul bugetar s-a redus pentru prima dată după 10 ani el depășea 87%, iar acum a scăzut la aproximativ 85%. Am uh, luat uh, numero numeroase măsuri uh, în domeniul fiscal și economic, deși Membrii opoziției ne spun că politica noastră economică nu a reușit să ajungă la prea multe rezultate. Eu una nu sunt de acord cu această opinie. Însă mă îngrijorează anumite mișcări uh, politice și anumite partide care susțin o ieșire din partea un, uh, uh spațiului, uh, zonei economice și monetare și abolirea Uh, euro. Noi ne-am dorit să ne alăturăm uh, Uniunii Economice și Monetare pentru a putea să uh, avem și noi în Croația moneda unică. Mulțumim. Nicolaus Manios din partea Parlamentului Elen, reprezentând GUE. Bună ziua tuturor! Aș dori să mulțumesc uh, președintelui și să spun că am luat cuvântul pentru a doua oară, pentru că vreau să spun uh, ceva important și anume, eu cred că de la momentul creării uh, Uniunii Europene, eu am impresia că după căderea dictaturii din Grecia, o Europa unită era o idee care se impunea. Ideea era ca națiunile să se adune la un loc, nu să se desparte. Am uh, ascultat cu interes uh, cele spuse de președintele Comisiei pentru Buget, ceva ce mie mi s-a părut uh, important. Avem două posibilități, două căi. Una e calea politicii economice. Aici putem urma mai multe uh, propuneri. Cealaltă cale uh, este una hotărătoare, decisivă, care nu poate fi interpretată în foarte multe uh, uh feluri. Deci cea de-a doua cale este uh, o integrare uh, a democrației, a solidarității în Uniunea Europeană și în zona uh, euro. Dacă ne pierdem direcția politică, dacă uităm că democrația este ceea ce a unit țările europene și a creat uh, această unitate economică, uh, vom avea probleme în a găsi pașii necesari pentru a ne atinge obiectivele. Ar trebui să adâncim democrația din zona euro și din Europeană. Ce înseamnă asta? E bine, din perspectivă tehnică, asta înseamnă mai multe decizii care ar trebui luate de uh, organismele direct alese de către cetățeni. E o observație uh, pe care vreau să o mai fac, una tehnică legată de uh, impozitare, și anume, uh, nu putem să cerem democrație de calitate din partea statelor dacă noi avem devieri sau diferențe în ceea ce privește impozitarea dintr-un stat în altul. Ei bine, asta trebuie să înțelegem, creează injustiție și concurență neloială. Așadar, în toată această dezbatere legată despre Uniunea Economică și Monetară, uh, avem nevoie de un nivel comun de impozitare în statele noastre. Vă mulțumesc pentru răbdare. Joachim Post din partea Bundestagului german SND. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, în ultimele luni Europa s-a confruntat cu Brexitul, cu alegerea domnului Trump și altele de asemenea. Aș dori să-mi exprim speranța că se va folosi acest prilej al cărții albe din partea Comisiei și că va fi un pas curajos. Că acum, sigur, în țările noastre se discută cu temere, să avem grijă, să nu mai dăm apă la moară populiștilor care nu vor Europa. Față de această atitudine trebuie să avem un răspuns uh, decis. Răspunsul ar trebui să fie acela că ne apucăm să finalizăm arhitectura zonei euro. Asta dincolo de orice abordări care țin de politica și campania electorală în diferitele țări. Trebuie să facem acest lucru într-o manieră ofensivă. Mi-aș putea chiar imagina că un pas pentru depășirea acestei mari provocări ar fi și preluarea mecanismului european de stabilitate financiară în tratatele europene. Politica monetară, iată că a ajuns la granița a ceea ce poate face. Și de aceea susțin ce a spus domnul Moscovici și pledez să continuăm cu determinare pentru că avem nevoie de un răspuns la această provocare irațională care nu i face pe oameni decât să fie neliniștiți, să aibă temeri. Avem nevoie de un răspuns la domnul Trump și de asemenea avem nevoie de un răspuns la domnul uh, Orban și solicit PP-ului să găsească un răspuns la acest lucru. Avem nevoie de un răspuns la domnul Kaczynski, tot în Europa. Thank you very much. Uh... Christos... Christos Taicuras, PPE, Parlamentul Elen. Mulțumesc, domn președinte. Criza financiară ne-a arătat că Uniunea Economică și Monetară are nevoie de solidaritate. În urma turbulențelor din ultimii ani, uh, Uniunea Economică și Monetară a luat pași uh, uh, pentru a consolida instituțiile și guvernanța și pentru a depăși criza însă mult mai multe lucruri mai rămân de făcut, uh, chestiuni individuale și colective, uh, instrumente care țin de Uniunea Economică Monetară și de asemenea de chestiuni fiscale. Trebuie să avem uh, reforme structurale consecvente, mai ales în ceea ce privește sursele proprii de venit. Trebuie să existe o mai bună prioritizare, să uh, se folosească mai bine capital politic, capacitatea administrativă, să existe comunicare clară și etaloane bine gândite uh, pentru a putea uh, păstra aceste măsuri uh, pe care să și le asume statele uh, membre și pentru a se putea face reforme eficiente. O a doua prioritate ar fi uh, accesul la finanțare, care este un aspect crucial pentru întreprinderi, mai ales în statele unde există un sistem bancar extrem de prezent în economie. De asemenea, trebuie să avem cadre foarte eficiente și clare cu privire la insolvență, care sunt cruciale Uniunea bancară necesită îmbunătățiri paralele în ceea ce privește reducerea uh, riscului pentru a putea completa și pune în aplicare ultimul pilon uh, al acestei uh, scheme și anume schema de garantare a depozitelor. Trebuie să ținem cont de ciclul economic, de obiectivele sale, pentru a putea asigura o o consolidare uh, adecvată. Trebuie îmbunătățite finanțele publice, uh, cheltuind banii uh, cu atenție, nu sporind taxele. Orientarea fiscală a Uniunii Europene trebuie să fie un scut împotriva riscurilor și trebuie să poată ajuta la susținerea redresării economice câtă vreme se ține cont de obiectivele fiscale pe termen lung. Și asta mai ales în cazul statelor cu uh, uh, rate structurale uh, ridicate ale șomajului și care încă uh, se luptă cu redresarea economică. Erico Briante Diaz are cuvântul din partea uh, Parlamentului Portughez uh, Socialist. a segunda oportunitate de falar hoje. Eh, Mulțumesc pentru posibilitatea de a interveni a doua oară. Sunt multe de spus despre nevoia unei mai bune capacități fiscale în Europa ca un element cheie în combaterea șocurilor asimetrice și, în, și pentru crearea unei convergențe socioeconomice. Ce aș vrea eu însă să menționez în această scurtă intervenție este că în momentul de față este nevoie să se finalizeze rapid Uniunea Bancară. În momente ca acestea, așa cum a spus colegul din Germania, avem nevoie de implementarea opțiunilor politice și la nivel fiscal și bugetar. În astfel de vremuri, faptul că Uniunea Bancară nu a fost finalizată este o proastă decizie, pentru că fondul de rezoluție nu uh, este complet funcțional nici el. Fondul de supraveghere este până la urmă sub controlul BCE și până la urmă contribuabilii și bugetele naționale trebuie să acopere o eventuală rezoluție bancară. Cetățenii nu au încredere atunci când nu pot avea un control democratic asupra instituțiilor europene, fie că vorbim de BCE, um, Comitetului de Rezoluție sau de decizii ale Direcției Generale pentru Concurență de la Comisie. Portugalia este implicată în Comisia de anchetă pentru rezoluții bancare în Portugalia în ultimii ani și până la urmă întotdeauna contribuabilul din Portugalia trebuie să achite nota de plată până la urmă și nici nu există posibilitatea de a controla activitatea instituțiilor europene. Controlul trebuie să fie acolo unde e nevoie și de aceea aș dori să întreb pe comisarii prezenți cum ce anume va face Comisia pentru a finaliza procesul Uniunii Bancare. Mulțumesc. Stefano Constantin Du din partea Camerei Reprezentanților din Cipru. Yes, se află la Simiosul 3. Mulțumesc. Aș avea trei întrebări. Există un dezechilibru între obiectivele financiare și cele economice Politicile fiscale nu ar trebui să fie punitive, așa cum ați și spus domnul Moscovici. Același lucru este valabil și pentru Uniunea Monetară. Și în al treilea rând, politicile de până acum au avut slabe rezultate doar. Și asta pentru că noi încercăm să contracarăm criza economică cu aceleași instrumente și politici care ne-au dus în această criză. E evident faptul că convergența și solidaritatea încă lipsesc. Avem austeritate, beneficiile sociale scad și afectează nu doar uh, lucrătorii, ci și economia în ansamblul său. Aceste politici Așadar, afectează economia și creează un cerc vicios care nu face decât uh, să se accentueze. Mesajul e simplu, așadar. Dacă vrem o uniune monetară care să fie viabilă, trebuie să facem ceva în aceste privințe, pentru că altfel vom avea mai mult uh, naționalism, mai mult fascism și mai multe partide de dreapta. Și acum câteva cuvinte în ceea ce privește Uniunea Bancară. Banca Centrală Europeană are atât de multe prerogative încât uh, se transformă într-un fel de centru de putere și nu răspunde în fața nimănui. Și este un lucru îngrijorător în ceea ce privește democrația în Europa. Și creează o problemă cu legitimitatea politicilor. Mulțumesc. Are nostru, acum cuvântul colegul nostru din Parlamentul European, domnul Marco Vali, care vine din Italia și face parte din Mișcarea 5 Stele din Italia. Mulțumesc! Revenind la tema legată de Uniunea Economică și Monetară, am spus și în prima mea intervenție, nu vreau ca politica care susține Uniunea Economică și Monetară sacrifică generațiile viitoare numele unor compromisuri care, în opinia mea, vor aduce doar dezavantaje și mai ales condiții impuse, în special țărilor periferice. De aceea vom analiza cu atenție propunerile care vor veni și vom găsi soluții alternative. În ceea ce privește Uniunea Bancară, am auzit suficiente teorii de mainstream. Eu am să vin însă cu altă teorie. Noi, pe care voi numiți populiști, am înțeles că uh, Uniunea Bancară nu abordează cauzele crizei, ci consecințele acesteia și se evaluează uh, sistemul de risc, sistemul bancar bazat doar pe risc. Însă trebuie mers la cauza crizei financiare. Uniunea bancară devine astfel ineficace. Sigur, e o discuție și la nivelul uh, autorităților de reglementare internaționale. Atunci când se vorbește de bail-in prin uh, directiva BRRD. Acest lucru face ca deponenții să fie trași la răspundere în astfel de situații. Până la urmă avem și o bancă centrală care nu e o bancă centrală. Pentru că aceasta ar trebui să garanteze stabilitatea sistemului. Iată o instabilitate enormă a acestui sistem. Uh, și se încearcă găsirea unui compromis pentru a împăciui țările din nord, care sigur nu vor să plătească pentru cele din sud, ceea ce mi se pare just. Important este să nu se creeze mai multă instabilitate. Însă propunerea noastră, care nu este una populistă, este de a face o separare foarte clară și dacă sunteți dispuși, vom uh, purta această dezbatere și uh, cu mișcarea pe care o reprezint. Mulțumesc! Antonio Leitau Hamaru are acum cuvântul care face parte din uh, adunarea parlamentară din uh, Portugalia, reprezentând PPU. Mulțumesc, domnule președinte, stimați domnia comisar, doamnelor și domnilor. Constatăm de mulți ani că Uniunea noastră monetară nu este perfectă. Statele membre au început să renunțe la politica lor monetară și politica lor economică, dar ne-am oprit oarecum la mijlocul uh, podului, ceea ce nu este un lucru bun. Și acum se dă vina reciproc. Uh, nordul Europei pe sudul Europei, periferia pe centru și invers. Dacă se continuă așa, există riscul de a renunța la euro. Cred că nu se acționează corect, domnilor comisari și instituțiile europene și guvernele nu sunt dispuse să pună în aplicare ceea ce au spus. Este și răspunderea noastră și în Portugalia am făcut eforturi în ultimii ani pentru a acționa în această privință și eu fac parte dintr-un partid care consideră că noi, sigur, trebuie să preluăm acea răspundere care ne revine. Trebuie să folosim drepturile dar și obligațiile. Trebuie să reducem datoriile, dar vrem ca Europa să facă și progrese atunci când vorbim de anumite măsuri. Și aveți dreptate, domnule comisar, că trebuie să punem în aplicare lucrurile care figurează până în momentul de față doar pe hârtie. Uniunea bancară nu poate fi finalizată fără această schemă de garanție a depozitelor care este situația cu unui, un uh, sistem european pentru insolvență. Când va exista un, uh, un fond monetar european care ar avea trei uh, misiuni? Nu doar uh, stimularea reformelor și susținerea statelor membre care au nevoie și au probleme structurale, noi solicităm și solidaritate și armonizare a regulilor. Avem nevoie de mecanism de guvernare în Uniunea Europeană care să fie pus în aplicare în zona euro. Când se va acționa în sfârșit? Când uh, va exista ceva mai mult decât doar rapoarte? Merci. La parole est maintenant... Mulțumesc. Doamna Fabienne Keller are acum cuvântul din partea Senatului Republicii franceză, reprezentând republicanii. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să iau și eu cuvântul. Alături de noi se află și Michel André. Dumnezeu este președința, președinta Comisiei uh, de Resort din Senatul nostru. Stimați colegi, am câteva gânduri. În primul rând, un aspect tehnic al realizării Uniunii Economice și Monetare. Baza comună consolidată pentru uh, impozitare. Comisia a propus uh, anumite chestiuni în acest sens la sfârșitul octombrie. Senatul francez a aprobat în linii mari o rezoluție prin care a susținut acest demers. Acest, această bază comună, armonizată pentru impozitarea societăților, ne-ar permite să luptăm împotriva evaziunii fiscale, precum și împotriva concurenței fiscale, care generează foarte multe reacții negative la nivelul Uniunii Europene, care se pare că nu ar reușit până acum să realizeze un echilibru în acest sens. Unde se generează bogăția, ar trebui să fie plătite taxele. Asta era miza. Aș dori să mă refer un pic la chestiune de guvernanță pentru zona euro. Și aș dori să vorbesc despre Parlamentul zonei euro. Știm cu toții, politica trebuie să se bazeze pe democrație. și trebuie să împărtășim acest lucru cu europenii, cu cetățenii europeni. De aceea e nevoie să creăm acte politice la nivel național. Așadar, interacțiunea dintre actele naționale și cele europene este un subiect important. Eu aici aș dori să pledez pentru crearea unui parlament care combină parlamentari europeni cu parlamentari din diversele camere parlamentare din diversele state membre, în așa fel încât să existe dialogul necesar, în așa fel încât să putem da mesaje clare și să promovăm mesaje clare. Articolul 13 din uh, TSJ, după cum știm, nu este suficient de eficient, nu este suficient de capabil să decide exact care sunt uh, măsurile de luat într-o Europa în care se iau măsuri. Mulțumesc că întâlnirea noastră de acum seamănă cu genul de parlament pe care îl doriți dumneavoastră, domnule Clever. Acum urmează Ierasimos Balauras, care prezidează Comisia pentru Afaceri Economice în Parlamentul, Parlamentul Grec. Face parte din grupul Siriza. Mulțumesc foarte mult. Există o afirmație în latină, pacta sunt servanda, așa cum spunea Platon. Adică acordurile trebuie și îndeplinite. Deci Grecia și-a uh, pus în aplicare toate promisiunile ca țară. Se întâmplă multe lucruri recent. Aseară, reprezentantul Ministerului German de Finanțe a spus că dacă femeiul nu participă în programul pentru Grecia, atunci domnul Schäuble va propune ieșirea Greciei din zona euro. Ce înseamnă acest lucru? Domnule Moscovici sau domnule Gualtieri, asta ar însemna că revenim la Grexit. Avem uh, jocul ăsta de a polițistul bun și polițistul rău. Acum că Grecia încearcă să iasă din uh, criză, ni se spune că de la 1,5 uh, trebuie să trecem la 2,7 creștere economică, după șapte ani de recesiune. Nu cerem solidaritate cu Grecia, cerem respectarea angajamentelor. Pentru că altfel uh, se subminează cursul pozitiv al țării noastre. Oamenii trebuie să vadă cum uh, se comportă cu o, unii cu o țară mică, în care 35% din populație trăiește în sărăcie. Și multe, multe cifre au fost uh, calculate pe baza unor statistici greșite, chiar și acceptate de Uniunea Europeană. Atunci când există trei uh, părți implicate, femei, Comisia Europeană și Grecia, atunci... Uh, atunci, uh, perdanții sunt până la urmă populația. Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Imenov, care face parte din membru din Parlamentul Leton, membru al Comisiei pentru Buget și face parte din grupul social-democrat. Mulțumesc, am să vorbesc engleză. Așa cum s-a spus foarte clar în prima sesiune, consolidarea fiscală nu este singura condiție necesară pentru creșterea economică. Investițiile și cererea internă sunt condiții cruciale în aceeași măsură și eu aș dori să subliniez importanța unor investiții publice directe pentru stimularea cererii interne. Acest lucru este valabil în special în statele membre cu piețe subdezvoltate. Pentru că, sigur, băncile pot susține investițiile, dar investițiile mari vin acolo unde există piețe. Țara mea, Letonia, este un exemplu bun. Populația rezidentă este de sub 2 uh, milioane și aproape 500 de mii se află în afara țării. Nu putem să ne așteptăm la investiții mari de pe piețele internaționale în aceste condiții. Se facilitează prin Uniunea Economică și Monetară investiții publice directe? Răspunsul este nu, pentru că restricționarea acestor investiții este în însăși coloana vertebrală a Uniunii Europene, pentru că se spune că distorsionează competiția. Însă Europa nu este o mișcare browniană de particule, este un conglomerat de decizii politice, în opinia mea Investițiile publice și importanța acestora trebuie recunoscută și pentru că astfel să poată atrage în urmă și investițiile private. Pentru că investițiile private urmează cererea. Mulțumesc. Are acum cuvântul doamna Boguslava Jerovska, vicepreședinte a Comisiei pentru familie, vârstnici și politici sociale din Senatul polonez. Panie i panowie parlamentarzyści. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Zone euro și Uniunea Europeană, în principiu, sunt minunate ele le permit statelor mai slabe să se dezvolte fără să limiteze dezvoltarea țărilor mai puternice din punct de vedere economic. Iar aceste principii ar trebui să se reflecte și în realitate. Trebuie să le oferim uh, o șansă pentru dezvoltare acelor state. Sprijinul Uniunii Europene este esențial. El trebuie să garanteze șanse mai bune pentru dezvoltare. El nu trebuie să ne facă dependenți. Situația cu Brexitul și multe alte exemple în care ajutorul uh, european nu a venit cu niciun fel de impact pozitiv ne arată că există limitări. E nevoie de sprijin inteligent. El nu poate face ca anumite țări să fie dependente economic de altele, pentru că atunci uh, Și deci în condițiile în care asigurăm aceste trăsături, va deveni zona euro sigură și oamenii vor dori să facă parte din ea. Mulțumesc, urmează Janis Cucanț, care este președintele um, Parlament, um, Comisiei pentru Bugete din Parlamentul Leton, din partea verzilor. Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș dori să vă prezint câteva informații, să mă refer la informațiile adiționale de care am avea nevoie în parlamentele naționale și în comisiile naționale, în așa fel încât să putem contribui cum trebuie la îmbunătățirea Uniunii Economice și Monetare. Conform informațiilor pe care le avem la dispoziție, parlamentele naționale, uh, noi înțelegem că la Consiliul se lucrează pe tema schemei de garantare a depozitelor. Această propunere propune o schemă unită pentru uh, depozite și crearea unui fond. Iar pe 17 iunie anul trecut, în timpul întâlnirii ECOFIN, s-au aprobat concluzii ale Consiliului, în așa fel încât să se sprijine consolidarea Uniunii Bancare și noile măsuri în acest sens. S-a spus că vor exista măsuri de reducere riscului și alte măsuri în sectorul financiar. De aceea aș dori să întreb comisarul un lucru. Cât de mult s-a progresat în acest sens și care este rolul de jucat pentru parlamentele naționale? Ce pot face ele aici? Vă mulțumesc. Mulțumesc. Urmează ultimul om care s-a înscris la luat cuvântul, domnul Nasos Atanasiu, membru din Parlamentul grec, membru din Comisia pentru afaceri economice din grupul politic Siriza. De mult, domnule președinte, eu voi încerca să folosesc doar un minut din cele două pe care mi le-ați oferit. Am o întrebare pentru domnul Dombrovskis. Dumnealui este responsabil pentru Uniunea Economică și Monetară și Euro și aș dori să-l întreb un lucru, pentru că este din generația mai tânără. Domnul Dombrovski, s-am constatat că sunteți foarte atent. Este un avantaj. Este o calitate a dumneavoastră. Dumneavoastră ne vorbiți despre securitate. Eu repet un lucru și aceasta este o calitate. Mă întreb dacă ați citit uh, raportul cercetătorilor uh, europeni din domeniul de competențe care vă revine. Și am să citesc câteva de câteva chestiuni acest lucru. Paul Krugman ce spune? Nebunia Europei cu austeritatea. Asta spune Paul Krugman. Apoi, Krugman mai spune triumful greșelii. Apoi, triumful asupra austerității. Deci tot soiul de același um, cercetători v-au spus că sunteți uh, obsedați de austeritate. Toate aceste lucruri înseamnă ceva pentru dumneavoastră. Considerat că e nevoie de o mișcare ca să îi luăm, ca să le luăm premiul Nobel lui Joseph Stiglitz și lui Paul Krugman, ar trebui să îi ignorăm complet? Sau ce înseamnă toate aceste opinii ale lor pentru dumneavoastră? Ar trebui să îi batem pe acești economiști și ce aș dori să rog pe interpret să mă traducă cu mare precizie în ceea ce le spun ar trebui să îi uh, spânzurăm, să îi batem cu nuia pe toți acești economiști care au spus aceste lucruri despre austeritate. De asemenea, mai avem și textul lui Timothy Gardner, care este, a fost al doilea secretar de stat pe probleme de finanță pentru, în prezidenția lui Barack Obama. Și, uh, deci, el a spus în fața mai multor miniștri de finanțe și el a spus despre Grecia că dumneavoastră doriți să distrugeți Grecia, doriți să-i strângeți de gât pe greci, doriți să-i bateți pe greci. Ca nu cumva criza să nu ajungă în partea cealaltă a Atlanticului. Mulțumesc, că aici am încheiat cu, cu luările, luările de cuvânt. Foarte multă lume a luat cuvântul, a fost un schimb de opinii foarte rodnic. Au uh, fost adresate mai multe întrebări comisarilor și acum aș dori să sugerez ca fiecare dintre ei să răspundă. Și apoi, în final, Roberto Gualtieri și cu mine vom încerca să conchidem această întâlnire. Cine dorește să înceapă? Domnule Dombrovskis? Stimați colegi, în primul rând aș dori să vă mulțumesc pentru această dezbatere foarte fructuoasă. Într-adevăr, s-au menționat foarte multe lucruri importante. Un lucru pe care trebuie să îl subliniem de la această întâlnire este că acțiunile pe care le luăm la ora actuală, adică ceea ce numim etapa întâi în raportul celor cinci președinți, deci acțiunile pe care le luăm pentru desăvârșirea arhitecturii instituționale pentru Uniunea Economică și Monetară sunt uh, în linii mari, uh, foarte bine interconectate, una provine din cealaltă și în cadrul dezbaterii am înțeles cât de interconectate sunt aceste elemente. Câteva întrebări specifice. Vis-a-vis -vis de investițiile publice. Am discutat și uh, în uh, partea cu semestrul european. Am spus că dorim să stimulăm investițiile, iar aceasta este una din prioritățile noastre de, economie, de politică economică. Alături de reforme structurale, modernizarea economiei și politicile fiscale responsabile. Am spus așadar că și Comisia dorește să stimuleze investițiile publice, precum și investițiile private, mai ales prin Fondul European de Investiții Strategice. Deci dorim să îmbunătățim uh, situația în acest domeniu, instrumentele disponibile statelor membre și așa mai departe. În ceea ce privește completarea Uniunii bancare, după cum am spus și adinaur, noi considerăm că reducerea de risc și partajarea de risc ar trebui să meargă mână în mână. Acest lucru se leagă și de întrebarea domnului din Letonia care a vorbit în letonă și voi răspunde în letonă. În ceea ce privește această schemă europeană de garantare a depozitelor, da, în paralel cu reducerea de risc, în paralel cu măsurile acestea de reducere de risc, există și măsurile de partajare a riscului. Deci ce nevoie de un, un program de reducere a, a riscurilor în sectorul bancar. Încă de anul trecut, Comisia Europeană a venit cu un pachet de uh, propuneri, inclusiv propuneri legislative, cu privire la felul în care pot fi reduse riscurile în sectorul bancar. Se pot pune în aplicare anumite restricții și regulamente cu privire la care există acorduri internaționale, de exemplu în Comisia Basel. de asemenea și în Consiliul Internațional privind stabilitatea financiară. Toate aceste propuneri sunt disponibile și ele nu sunt cele mai recente propuneri. După cum uh, știm, uh, la Comisia Basel încă se desfășoară des discuții și în funcție de rezultatele acelor dezbateri, Comisia Europeană poate veni cu noi propuneri în acest subiect. Apoi a mai fost o întrebare care viza care mi-a fost adresată direct mie, vis-a-vis -vis de cele spuse de uh, Paul Krugman în legătură cu mite politici ale Comisiei. Ei bine, ce pot spune eu aici? În ceea ce privește prognoza domnului Krugman din 2008, el prognoza că Letonia este noua Argentina și în mod inevitabil va da faliment. În schimb, Letonia, în timp foarte scurt, a devenit una dintre cele mai una dintre economiile europene cu cea mai, mare, cea mai rapidă creștere. A reușit să uh, crească foarte repede. Deci, iată ce se alege de prognozele domnului Krugman. Acestea fiind spuse, într-adevăr, dezbaterea este una validă și uh, dezbaterea de astăzi a fost foarte validă. Care este uh, disciplina fiscală corectă? Unde ajungem la echilibrul corect între sustenabilitatea financiară pe de-o parte și consolidarea recuperării economice pe de altă parte? Răspunsul merge în direcția următoare, să fim într-o oarecare măsură neutri, dar într-o oarecă măsură primitori cu disciplina fiscală în zona, europeană, în zona euro, acceptând în același timp politici monetare diferite, naționale. Statele care au uh, marjă mai mare pot investi în statele membre care încă au deficituri mari. Dar acele state cu deficit vor continua să rezolve problemele, trebuie să abordeze problemele. Problema aceasta trebuie să fie abordată prin, măs- prin măsuri fiscale sustenabile. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule vicepreședinte al Comisiei. Domnul Moscovici dorește să ia și el cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. S-au menționat mai multe chestiuni. Să începem așadar cu deschiderea zonei euro și accesul la zona euro. După cum am spus, pentru durata acestui mandat nu se prevede niciun fel de extindere a zonei euro, însă trebuie să fim conștienți că Uniunea Economică și Monetară este un proiect de viitor. El este deschis tuturor membrilor Uniunii Europene. În teorie, euro trebuie să fie moneda tuturor. În ceea ce privește democratizarea procesului în Uniunea Europeană. Subscriu tuturor celor spuse aici astăzi, mai ales în sensul că dialogul nostru este esențial. Nu știu dacă astfel se prefigurează crearea unui uh, posibil parlament al zonei euro. Sunt posibile mai multe variante. Putem organiza chiar în acest parlament un for al țărilor care au euro. Dar în orice caz trebuie să continuăm dialogul. În același timp, e nevoie de o guvernanță mai bună ca să facem față provocărilor geopolitice cu care ne confruntăm. Avem uh, și dificultăți pe plan intern, Brexitul, de exemplu, anumite practici din estul Europei, ce face domnul Orban. Apoi există și politica domnului Trump. Eu am convingerea că Cartea Albă cu privire la Uniunea Europeană ne va da un avânt indispensabil în așa fel încât să putem completa, să aprofundăm, să îmbunătățim zona euro. Ca să-i răspund domnului Bos, Pos. În ceea ce privește completarea Uniunii Bancare și Valdi s-a referit la acest lucru, aș dori să subliniez faptul că este esențial pentru Uniunea Economică și Monetară. Este esențial să uh, insistăm pe convergență și să evităm fragmentarea. Și eu cred că partajarea de risc și reducerea riscurilor trebuie să meargă mână în mână. This must be a gradual uh, work. Aceasta trebuie să fie o acțiune treptată. Avem nevoie de bănci care să funcționeze bine pentru economiile noastre, iar aici scopul comisiei este să se asigure că lucrurile se vor petrece exact așa. Apoi, viitorul Uniunii Economice și Monetare este crucial pentru bunăstarea europeană. Ori acesta este un mesaj foarte important uh, pe care mulți dintre noi îl transmitem. Aici cu toții suntem de acord uh, și cu siguranță sunt multe idei legate de Uniunea Economică și Monetară la care ne putem reflecta. Apoi, în ceea ce privește răspunderea politică pentru Uniunea Economică și Monetară, răspunderea parlamentară și acestea sunt chestiuni la care mai putem reflecta. După cum știți, uh, Brexitul uh, este o situație aparte, dar credem că, de exemplu, Grecia își are locul uh, în inima Uniunii Europene. Noi acționăm pentru a avea o Grecie puternică într-o zonă euro consolidată. Acționăm împreună cu toți actorii interesați, cât și cu partea uh, Elena, cu toate instituțiile, practic, pentru a ne asigura că lucrurile vor sta așa. Sunt uh, chiar convins uh, că această opinie este împărtășită de toți partenerii noștri din zona euro. Pot să mai spun uh, încă o dată aici că sper și cred că putem uh, ajunge la încheierea unui al doilea acord uh, repede cu o întâlnire pozitivă a Eurogrupului în legătură cu acest uh, subiect săptămâna trecută. Cred că cu câteva eforturi putem ajunge la rezultatul pe care vizează Comisia, care va fi foarte activă pentru a face totul să se întâmple. Apoi, în ceea ce privește posibilitatea de restructurare a uh, datoriei pentru zona euro cu niveluri uh, suportabile pentru state, probabil că nu vă va susține uh, faptul că comisarul responsabil de acest subiect nu crede în această inițiativă. Am învățat niște reguli am învățat niște lecții uh, legate de datoria suverană și ce se întâmplă cu ea atunci când statele se află în dificultăți financiare. Cred că ne aflăm într-un cadru de guvernanță economică sporită. Există bunăvoința tuturor uh, partenerilor uh, pentru protecția cetățenilor noștri de consecințele dezastroase ale dezordinii uh, financiare. Ori aceasta este o obligație pe care n-ar trebui uh, să o uh, eliminăm creând, după părerea mea, niște idei uh, false că am putea restructura în siguranță datoriile fără ca uh, altcineva să observe. Trebuie să fim uh, totuși rezonabili în momentul în care ne alegem abordările politice. Și în cel din urmă voi termina cu chestiune fiscale votate de mulți dintre dumneavoastră, spunând următoarele două lucruri. Primul, e că suntem foarte interesați de uh, lucrările legate de resursele proprii care uh, apar în raportul domnului Monti. pe care l-a prezentat împreună cu doamna Georgeva și cu domnul Timurmaz. Acest raport uh, a fost prezentat și la Consiliul Ecofin săptămâna trecută. În acest context, niciun candidat, dacă pot să spun așa, la resursele proprii nu a fost eliminat. S-a vorbit despre taxa pe tranzacții financiare. Eu sper că um, DPI-ul va lansa o cooperare consolidată pentru a ajunge la acest uh, obiectiv până la urmă. Tot ceea ce vizează baza uh, impozitării pentru întreprinderi trebuie finalizat. Voi încheia, doamnă senator, spunând că proiectul pentru taxarea întreprinderilor este uh, foarte important pentru noi, de asemenea și uh, fondurile pentru uh, investiții. E adevărat, am făcut multe pentru a uh, elimina uh, problemele uh, fiscale Însă dacă nu uh, aprofundăm baza uh, impozitului pentru societăți, uh, nu vom putea schimba lucrurile într-o manieră decisivă. Știu că este o reformă care nu a fost finalizată până acum, pentru că Comisia trebuie să țină cont de anumiți factori din Consiliu. Chestiunea încă este delicată, am spus-o și săptămâna trecută, însă cred totuși că este un aspect crucial. Acesta este motivul pentru care raportul uh, adunării franceze uh, poate fi uh, bine primit la nivelul comisiei. Asta împreună cu orice angajament care vizează acest obiectiv. Mulțumesc. Mulțumim, domnule comisar. Mulțumim că ați manifestat un interes publicat pentru Uh, un interes pentru raportul publicat de grupul de înalt nivel prezidat de domnul Monti. Deputații și eurodeputații trebuie să știe că mâine, de la ora 9 și 30 de minute la ora 13, vom avea o ședință uh, care să analizeze exact recomandările acestui grup de înalt nivel, care implică în mod direct Parlamentul Național și Parlamentul European. Acestea fiind spuse, îi dau cuvântul acum copreședintelui meu, domnul Gualtieri, care uh, este președintele Comisiei pentru Afaceri Economice și Monetare aici, în Parlamentul European. Mulțumim pentru aceste comentarii. Pot să spun că împărtășesc în totalitate opiniile domnului Pos în legătură cu nevoia absolută de a profita de ocazia acestei cărți albe. E o oportunitate pe care nu o putem rata. Prin urmare, chiar uh, mă alătur lui, uh, încurajând Comisia să fie ambițioasă și să nu uite faptul că această carte albă se va adresa întregii Uniunii Europene. Brexit este firește un eveniment uh, negativ, dar uh, va încheia discrepanța existentă astăzi între uh, zona euro și Uniunea Economică și Monetară. Acest document menționat, cred eu, este foarte important și e important să putem identifica principalele elemente de finalizare a Uniunii Economice și Monetare. Dacă există voință politică, totul se poate realiza. Noi știm exact ce avem de făcut, avem de analizat o propunere a Comisiei, trebuie să ajungem la un acord în Consiliu. Câtă vreme în uh, alte uh, aspecte ale guvernanței economice, încă mai avem nevoie de un consens suficient pentru a identifica instrumentul de care avem nevoie. Uh, cred că este foarte greu să negăm faptul că instrumentele necesare care ne lipsesc acum se leagă de capacitatea fiscală, adică acest al treilea pilon, care este un instrument menit să completeze celelalte două instrumente pe care le avem, adică o politică monetară unică și uh, o politică fiscale naționale. Ideea inițială că aceste două instrumente ar fi fost uh, suficiente pentru a face față unor șocuri simetrice sau asimetrice, uh, n-ar fi fost tocmai corectă, din contră. Uh, s-a dovedit a fi o idee falsă. Faptele ne-au demonstrat că lucrurile nu funcționează așa. Iar problema nu este doar uh, una de uh, uh, politică economică, ci și de echilibru între toate celelalte instrumente existente, pentru că s-a spus foarte clar de domnul Post și de alții că exact lipsa acestui al treilea pilon uh, produce uh, efecte nedorite, pentru că politica Uh, economică și monetară, în acest caz trebuie să ia locul altor instrumente. Putem vedea cu toții care este presiunea asupra politicii fiscale și care sunt uh, opțiunile pe care le avem, adică fie tăiem investițiile, fie punem uh, uh, presiune pentru uh, respectarea celorlalte condiții monetare. Însă important este să identificăm care sunt uh, condițiile bugetare, economice, juridice și așa mai departe. Cât privește chestiunile juridice, spuneam de la bun început, nu cred că acestea reprezintă un uh, mare obstacol. Cred că putem însă demonstra că Uh, începem deja să acționăm. Mai există și condiții bugetare, iar aici Pierre Moscovici s-a referit uh, la uh, multiraportare, care este o chestiune foarte importantă. Acum avem practic o idee legată de mod în care am putea gândi un sistem de resurse proprii care să reprezinte un temei, temei important pentru această capacitate fiscală. În raportul Monti se face trimitere la instrumentul veniturilor alocate care uh, uh, se structurează pe două paliere, bugetul național și bugetul european. Apoi mai sunt și niște condiții politice, iar aici văd că există o singură cale serioasă de a avea convergență economică și sprijin pentru astfel de capacitate fiscală. Noi, Parlamentul, am identificat uh, orientările de convergență pe de o parte și capacitatea fiscală pe de altă parte. Putem să le schimbăm eticheta, însă înțeleg care este uh, problema pentru statele net creditoare. Ele spun, nu dorim să intrăm într-un mecanism de transfer în Uniunea Europeană dacă nu avem uh, asigurări suficiente că ne îndreptăm spre o uh, convergență politică și monetară sporită. convergența politică este uh, un instrument uh, absolut uh, esențial. Însă, pur și simplu, pentru a avea toate aceste lucruri, avem nevoie de curaj, să pornim așadar în acest demers pentru a ajunge la capacitate fiscală. Apoi, în ceea ce privește legitimitatea democratică, este un element uh, de, de asemenea important. Eu chiar cred că ar trebui să oferim legitimitate uh, democratică la nivelul la care se iau decizii și la care sunt puse în aplicare. Adică dacă vorbim de buget național, atunci vorbim despre Parlamentul Național, dacă vorbim despre bugetul comun, atunci vorbim despre Parlamentul European. Dar asta nu înseamnă că trebuie să renunțăm la mecanismul nostru de uh, acomodare parlamentară. Eu, uh, unul, uh, nu cred că această instituție n-ar putea veni cu decizii uh, obligatorii. Uh, pentru că dacă nu ar trebui să ne confruntăm cu aceleași dificultăți uh, ca și până acum. E o situație nerealistă. Trebuie să punem uh, la punct uh, un mecanism de cooperare interparlamentară autentic și conchid cu un exemplu. Uh, pentru că sunt chiar de acord cu ce spunea colegul portughez uh, în legătură cu nevoia de a ne spori capacitatea noastră de control uh, a Uniunii Bancare. Uniunea Bancară chiar este uh, un transfer radical de competențe și asta are un impact major asupra statelor membre. Noi, Comisia Econ, suntem organismul care trebuie să ofere acest control și legitimitate democratică Uniunii Bancare. Noi nu putem face însă singuri asta. Prin urmare, aș dori să vă propun ceva, un aspect pe care poate vom discuta și mâine în sesiunea dedicată Econ. Aș dori să vă propun să încercăm să definim o uh, posibilă cooperare structurală uh, pentru a putea identifica eficient uh, probleme uh, de la țară la țară și apoi uh, pentru a ne putea anunța împreună intențiile legate de dialog pentru Uniunea Economică și Monetară și așa mai departe. Cred că avem multe de făcut pentru a putea consolida legitimitatea democratică a Uniunii noastre economice și monetare. Shen. Mulțumesc, uh, Roberto. Mulțumesc uh, tuturor pentru intervenții cu ocazia acestui uh, schimb pentru buna guvernanță în Uniunea Europeană. Aș dori să mulțumesc domnului Dombrovskis, domnului comisar Moscovici și e clar că reluăm mâine în legătură cu tema resurselor proprii. Cred că aici ne aflăm chiar în inima unui subiect vital pentru Uniunea Europeană. Am pus la punct uh, un mecanism pentru a gestiona uh, politica noastră economică și monetară. Avem o bancă centrală europeană deci o politică monetară europeană, însă nu avem o politică economică europeană autentică. Fiecare stat membru și-a păstrat suveranitatea în ceea ce privește bugetul și propria sa politică economică. Ne lipsesc, de asemenea, și dimensiunile uh, sociale. Apoi, uh, convergența uh, e un subiect mereu Uh, importante de când a apărut euro. Astăzi, ministrii finanțelor au fost uh, vinovați, practic, de o anumită uh, situație în care s-au complăcut toți, lăsând lucrurile să treacă pur și simplu, să-și urmeze cursul. Iar apoi a trebuit să creăm mecanismul european de stabilitate financiară. S-a creat o instituție al cărui capital uh, uh, a fost construit din bugetele statelor membre. Și la asta s-a adăugat și garanțiile, s-au adăugat și garanțiile pentru mecanismul de stabilitate financiar, pentru uh, garanții pentru piață. La acest nivel al solidarității, al punerii în comun asupra îndatorii anumitor state, cred că ar trebui să ne gândim și la consecințe și să găsim niște instrumente de pilotaj. Avem uh, un serviciu european de acțiune externă care are 3.000 de funcționari și care încă nu, mai po- nu poate uh, discerne care uh, sunt uh, politicile uh, externe uh, cele mai adecvate ale Uniunii Europene. Dar, pe de altă parte, pe plan economic și bugetar, avem o monedă unică. Uh, Guvernanța zonei euro însă este cea care ne pune acum probleme. S-a, uh, exprim, s-a vorbit aici despre concurența fiscală. E șocant că multinaționalele uh, pot să se joace cu plata impozitului pe profitul pe care le fac în zona euro. Sunt uh, practici însă care ar putea fi mai transparente. Avem marje imense de a înregistrat progrese. Am putut observa în această seară că uh, ceea ce trebuia să fie camera de supraveghere a bunei guvernanțe a zonei euro funcționează și dacă ne dorim uh, ca șefii de stat și de guvern să înceapă să facă progrese, e important ca propunerile noastre să poată interesa opinia publică. Interesant ar fi să vedem dacă există opinie publică a zonei euro și o solidaritate în cadrul acestei opinii public, uh, acestei păreri a publicului. Eh, sperăm că vom reuși să ajungem acolo și sper că întâlniri precum cea din această seară ar putea să-și aducă contribuția. Cea de mâine dimineață, la fel. Aș dori să vă mulțumesc pentru participare. Încheiem aici lucrările noastre. Avem întâlnire mâine dimineață la ora 9.30 de minute pentru a discuta resursele proprii. Atunci când vorbim însă despre resurse proprii europene, ne gândim la contribuabilii europeani, iar în raportul Monti se spune foarte clar că dacă există resurse proprii uh, uh ale Uniunii Europene, ar trebui să se uh, reducă uh, contribuțiile uh, obligatorii pe plan național sau local. Stimați prieteni, o seară bună și vă mulțumesc pentru participare. Spuneam că vom discuta mâine despre resursele proprii, dar mai sunt și alte două uh, Uh, secțiuni, deci nu pot să fiu suspectat că aș încerca să vă acaparez tot interesul. Resursele proprii însă vizează atât Parlamentul European cât și Parlamentele naționale. <laughs> ok.